azi, după amiază. Okay, then. First item on the... Bine, primul punct de pe agenda după amiază este un schimb de opinii cu președinția maghiară. In the area of transport. Privind transportul. Și dați-mi voie să vă prezint pe domnul ministru al transporturilor din Ungaria, domnul Pan Horner, cu care am avut uh, privilegiul să mă întâlnesc în mod informal înaintea începutului președinției maghiare. Deci, bun venit, domnule Volner, în fața Comisiei pentru Transport și Turism al Parlamentului European și uh, așteptăm cu interes cu lucrarea dumneavoastră în, ultimele, în următoarele șase luni și aștept, desigur, cu interes prezentarea dumneavoastră în legătură cu activitatea președinției maghiare în domeniul nostru de resort. Uh, procedura normală este că vă dăm cuvântul și apoi avem o rundă de întrebări, începând în mod normal cu coordonatorii, uh, care vorbesc în numele diverselor grupuri politice și apoi uh, dăm cuvântul celorlalți membri, dacă doresc. Așadar, din nou vă urez bun venit și vă dau cuvântul, domnule ministru.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 în exercițiu și prioritățile pentru transport. Versenyképes. A világ... Sunt convins că Europa poate rezista într-o competiție globală doar dacă ține pasul cu viteza cu care se efectuează schimbările în tehnologie și dacă poate da noi răspunsuri, inclusiv în domeniul transportului, pentru ca să fie o Europa puternică și competitivă dar pentru asta trebuie ca statele europene să coopereze. Transportul este un domeniu cheie al dezvoltării economice, fie că este pe uscat, pe mare, transportul aerian, toate acestea pot duce la mai, bună, la mai multă bunăstare în Europa. Dar orice decizie am luat, trebuie să ne gândim că dincolo de aspectele economice, există și aspecte legate de durabilitate și protecția mediului. Ungaria este recunoscătoare uh, fostelor președinții și pentru uh, rezultatele extraordinare obținute de colegii din Spania și Belgia, care au reușit să-și îndeplinească majoritatea obiectivelor stabilite pentru programul Troicii. Președinția maghiară, sigur, pornind de la aceste rezultate, dorește să continue munca predecesorilor noștri dar pentru a ne realiza scopurile ne bazăm pe o cooperare uh, strânsă cu toate instituțiile Uniunii Europene, printre care Parlamentul European. Și dați-mi voie, stimați membri, să vă prezint uh, în cele ce urmează prioritățile președinției maghiare în domeniul transportului. Începem cu transporturile pe uscat. După cum probabil că știți, directiva Euro vinietei, astfel cum a fost ea amendată, a fost adoptată cu o strânsă majoritate în Parlament, cu o majoritate foarte redusă. Ceea ce înseamnă că nu avem multă marjă de manevră ca să discutăm problema aceasta cu Parlamentul. Dacă un singur stat membru se răzgândește la nivel de Consiliu, asta înseamnă că s-ar ajunge la o, o situație de blocaj. Deci noi explorăm posibilitățile unui compromis. Uh, asta deja s-a început sub președinție belgeană, iar noi, sigur, cu, un cooperare strânsă cu Parlamentul European, dorim să continuăm discuțiile pe acest dosar foarte sensibil. Oricum, noi trebuie să ajungem la un compromis echilibrat, astfel încât, la nivelul celei de-a doua, de doua lecturi, să putem ajunge la o adoptare în primul semestru din 2011 președinția maghiară acordă o importanță deosebită directivei privind siguranța rutieră și pentru uh, reformarea acesteia și pentru eventual închiderea dosarului. Uh, deciziile Consiliului de Transport din 2 decembrie au făcut posibil ca președinția maghiară să continue procedurile pentru acea cea de-a doua lectură și pentru ca eventual să reușim să închidem acest dosar până în vară. Măsurile administrative necesare în acest sens vor fi, sper, lansate cât mai curând de vre- eh, posibil cu scopul de a ajunge la un compromis între cele trei instituții europene cât mai curând posibil. Pentru noi este foarte important să reformăm primul eh, pachet feroviar cu obiectivul unei propuneri generale pentru întâlnirea Consiliului din uh, iunie, din 16 iunie, uh, scopul nostru fiind de a ajunge la un consens între statele membre. Oricum, uh, președinția poloneză, sperăm că va duce lucrurile la bun sfârșit dacă noi nu vom putea. Apoi, vom, dorim să vedem progresul și în transportul pe căile navigabile interne, pentru că și acestea reprezintă o prioritate pentru noi. Noi credem că trebuie ca acest tip de transport să fie integrat în uh, rețele logistice, ceea ce ar duce la o politică de transport mai competitivă pentru Uniunea Europeană. Noi credem că dezvoltarea acestor căi navigabile interne este un mod de transport ecologic și eficient care va contribui la o utilizare optimă a uh, modelul de transport care ne stau la dispoziție, crescând astfel capacitatea de transport și de logistică în Europa. Între 6 și 8 aprilie 2011, uh, în localitatea Estergom, vom organiza o conferință legată de transportul uh, pe căi navale, uh, interioare navigabile pentru ca să le integrăm în economie. De asemenea, vom discuta programul NAIADIS, viitorul acestora și modul în care l-am putea finanța. Uh, pentru că ne angajăm pe calea promovării uh, transportului, transportului pe căi navigabile interioare și să facem mai vizibile prin programul NAIADES și să uh, înfăptuim și un plan de acțiune pentru asta. Comisia Europeană se, se prevede că va publica un uh, raport uh, la jumătatea mandatului pentru programul NAIADES și pe această bază uh, se vor adopta concluzii ale Consiliului la întâlnirea din iunie 2011, cel puțin conform programului nostru. Și apoi autorizațiile de capitan de navă pentru căi interne navigabile și o directivă în acest sens. Acestea sunt programate pentru martie 2011, dar se, a, în, așteptăm un, o comunicare din partea Comisiei pe acest subiect. Sperăm să, ca acest subiect să fie pus uh, pe agenda unor întâlniri tehnice în vederea unui acord la Consiliul din 16 uh, iunie. dezvoltarea uh, infrastructurii căilor uh, interne navigabile este foarte importantă pentru Ungaria, traduce și sigur și la crearea mai multe, a mai multe locuri de muncă și ar interesa, ar fi inclusă într-o uh, strategie pentru uh, regiunea, macro-regiunea Dunării. Dar pentru asta trebuie să fie, fie făcute studii de fezabilitate în 2011 și 2012, iar apoi să vedem uh, dacă putem întocmi planuri logistice și de transport. Dunărea este o resursă naturală unică și reprezintă o, un uh, ecosistem uh, complex. Deci Ungaria poate accepta doar uh, evoluții care să respecte mediul înconjurător. O regiune a Dunării integrată și durabilă ar fi un instrument cheie în, uh, pentru comunitățile transfrontaliere și, în, uh, și pentru transportul dunărean, uh, care n-a constituit până acum o prioritate, însă președinția noastră ține foarte mult la acest subiect. Dar pentru a coordona transportul trebuie să coordonăm și uh, sistemele de informare ca să le facem interoperabile și să avem un sistem de management al transportului în regiune uh, și o integrare inteligentă a sistemului de transport din regiune și o dezvoltare a infrastructurii de la nord la sud. Acestea sunt, uh, aceste subiecte se află pe agenda noastră. Uh, cât despre probleme orizontale, avem două obiective strategice, două dosare foarte importante pentru noi. În primul rând, Uh, Cartea lui pentru 2010-2020 pentru transportul, uh, pentru politica de transporturi și suntem de acord cu uh, opinia că sectorul transporturilor este unul hotărător în dezvoltarea Uniunii Europene, pentru care are un impact direct asupra competitivității regiunii și, de asemenea, are un impact asupra coeziunii sociale și economice și poate contribui la consolidarea pieței unice. De aceea, pentru următorii 10 ani și pentru următorii ani, am dorit să avem o politică de transporturi care să țină cont de discrepanțele și inegalitățile existente și de politica de coeziune care încearcă să le elimine. Noi, sigur, vom susține o politică de coeziune care să îmbunătățească competitivitatea Uniunii Europene. comunicarea Comisiei se pare că va fi publicată în martie 2011. Ea a fost amânată deoarece Comisia dorește să orchestreze mai bine acest raport și să-l coordoneze mai bine cu inițiativa unor resurse mai eficiente pentru Europa, aceste două fiind publicate împreună. Asta înseamnă că președinția noastră poate începe discuțiile doar, pe data, doar cu ocazia întâlnirii Consiliului de pe 16 iunie, și am dori să existe concluziile ale Consiliului în acest sens. În ce privește revizuirea rețelei transeuropene TNT, noi credem că coeziunea economică și socială și înfăptuirea pieței unice nu sunt posibile fără găsirea verigilor lipsă pentru rețelele TNT și îmbunătățirea infrastructurii. Există un acces insuficient la rețele care poate încetini dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Astfel că noi suntem convinși că în faza de planificare a viitorilor politici TNT trebuie să ne asigurăm că aceste verigi lipsă uh, sunt găsite și că uh, rețeaua TNT are un echilibru geografic necesar. Ca principiu general, credem că este foarte important ca, uh, ca Comisia Europeană să implice cât mai mult posibil statele membre în revizuirea rețelelor TNT și, de asemenea, în procesul de luare de decizii în legătură cu aceste rețele. Întâlnirea informală a ministrilor de transport, care va fi organizată pe data, de, pe data de 7 și pe data de 8 februarie, se va concentra pe revizuirea uh, rețelelor transeuropene de transport și mai ales pe metodologia și finanțarea acestora în conformitate cu ultimele informații de care dispunem, propunerea unor linii directoare TNT va fi publicată de către Comisie doar în luna iulie a acestui an. Astfel încât uh, președinția polonă va fi cea care va trebui să conducă negocierile. În ce privește transportul aerian, trebuie să completăm această inițiativă a cerului european unic, care va hotărâ viitorul aviației europene. În urma adoptării regulilor necesare, trebuie ca acum să completăm mm, blocurile uh, aeriene funcționale și să transpunem uh, uh, în mod intern legislația internațională. Vom organiza pe data de 3 și 4 martie acestui an în Budapesta o conferință la nivel înalt uh, pe această temă, care vine ca urmare a conferinței din 25-26 februarie și a unei declarații. vom uh, concentra asupra remodelării managementului aerian uh, al traficului și pe implementarea SAS 1, SAS 2 și a unor instrumente și vom vedea ce se întâmplă cu blocurile uh, aeriene funcționale și se va face o comparație între SESAR și sistemele de uh, viitoare generație și există și necesitatea unei mai mari armonizări și, sigur, să se completeze acest uh, spațiu uh, aerian european unic. Sper că declarația de la Budapesta va cuprinde toate obiectivele comune pentru viitor și va, va conține o listă a obiectivelor nate pe viitor. În uh, faza actuală a acestui proiect Single European Sky trebuie să uh, Eh, ne pregătim pentru eliminarea treptată a programului SESAR, pentru că este important ca sistemele eh, noi de management a traficului aerian să fie făcute compatibile. Se așteaptă ca eh, administrațiile aviatice din Uniunea Europeană și din SUA vor avea un acord de cooperare pentru aviația civilă și dezvoltarea acesteia și îl voi încheia probabil în luna martie președinția maghiară uh, acordă de asemenea o mare importanță relațiilor din aviația internațională. Uh, uh, intenționăm să semnăm un acord de cooperare și să adoptăm o decizie la nivel de Consiliu pentru semnarea unui acord de cooperare cu OACI. Negocierile cu țări terțe vor progresa în conformitate cu uh, calendarul convenit și, sigur, cu activitatea Comisiei, cu acordul statelor membre. Președinția maghiară, de îndată ce Comisia va veni cu o propunere, va pune pe agenda sa mandatul pentru a negocia un acord de aviație uh, uh, complet cu Moldova și extinderea drepturilor de cabotaj în acordul sau includerea acestora în uh, acordul UE-Elveția. Acum, depinzând de propunerea Comisiei, ne așteptăm să obținem aderarea Islandei și a Norvegiei la acordul UE-SUA legat de aviație și sperăm să adoptăm o decizie a Consiliului pe această temă. Dorim de asemenea să participăm la negocierile cu Brazilia și Israelul pe tema unui acord uh, aviatic. În ce privește transportul maritim, mm, Ungaria fiind o țară fără acces la mare, uh, va urma uh, liniile generale al europene și, cum e obiceiul, ne vom baza pe partenerii noștri troici, partenerii belgieni, care sunt cei mai experimentați în problemele acestea legate de navigația maritimă și ne bazăm pe susținerea colegilor noștri belgieni, sigur care ne vor ajuta pe toată durata președinției uh, maghiare și ne bazăm pe munca președinției belgiene în ce privește revizuirea regulamentului pentru uh, Agenția de Siguranță Maritimă Europeană și sper să ajungem la un acord în martie. Convenția privind transportul de pasageri și uh, bagajele acestora pe mare din 70, datată din 74 și există și un protocol atașat acestea. E bine, uh, acesta constituie un alt subiect, deci revizuirea, revizuirea acesteia sper că va fi tradusă în realitate în luna martie. Uh, directiva pentru un echipament maritim este o altă zonă în care noi sperăm să lansăm negocierile în cursul președinției noastre noi dorim să avem o abordare generală sau să ajungem chiar la un acord politic la, transportul, la întâlnirea uh, pentru transportul din iunie a Consiliului. Vreau să spun câteva cuvinte și despre programul Galileo. Dorim, în primul rând, să ajungem la un acord cu Parlamentul în prima lectură și să adoptăm concluziile Consiliului în acest domeniu. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, știu foarte bine că numai și numai în cooperare cu Comisia, cu statele membre și cu Parlamentul European putem să avem succes în punerea în practică a programului președinției maghiare. Vă pot asigura că aceasta are o atitudine deschisă cu, pentru consultări, pentru cooperare și, de asemenea, pentru a ajunge la un acord uh, rezonabil. Uh, aștept uh, cu interes întrebările noastre și sunt convins că vom avea o cooperare rodnică în următoarele șase luni. Mulțumesc! Thank you, Minister. Mulțumim, domnule ministru Volner. Acum dau cuvântul coordonatorilor mai întâi pentru întrebări. Aș vrea să-mi spuneți cine s-a înscris deja la, cure, la cuvânt și să-mi spuneți cine altcineva mai vrea și mm, mai vrea să vorbească și pe urmă voi împărți timpul disponibil la numărul de vorbitori. Avem vorbitori în numele grupurilor, domnul președinte îi citează, îi menționează, nu știu dacă și domnul Colecec dorește să intervină, domnul Van Dalen, apoi domnul Coza, Liberatski, doamna Gurmai, doamna Foster, domnul Cancian. Mai este cineva? Da, domnul Ughias. Altcineva? Bine. Vom încerca să respectăm această listă. Ca să avem suficient timp, voi da întâi cuvântul coordonatorilor, apoi vom da cuvântul pentru răspunsuri și restul, apoi răspunsuri. Coordonatorii, 4 minute aveți fiecare, adică 240 de secunde pentru cei care nu au reușit să facă mulțirea. Domnule Groș, început dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat programul președinției maghiare și vă doresc toate cele bune și mult succes. Transporturile reprezintă un subiect foarte important aici la Parlament. Avantajul este că sectorul acesta se leagă strâns de așteptările cetățenilor. Și au existat două dosare foarte importante pe care le-am pregătit și a fost nevoie să ajungem la compromisuri. Unul este uh, cel al Eurovinete, celălalt este pachetul feroviar. Bazăm pe dumneavoastră, pe președinția maghiară, și sperăm că veți ajunge la un compromis. Încercăm uh, să asigurăm un plus de valoare și sperăm că va exista totuși posibilitatea unor uh, îmbunătățiri pe viitor. S-a purtat o discuție internă și dacă vorbim iarăși despre a lua bani din buzunarele contribuabililor pentru a încheia pentru a finaliza întreg, întregul dosar e una, însă dacă vorbim despre internalizarea costurilor pentru transporturile rutiere, vorbesc aici despre eurovinietă, și poate chiar despre găsirea de noi resurse pentru mobilitate. Fără să se vorbească despre alocare, un cuvânt nu tocmai pe placul Consiliului. În orice caz, noi vă vom sprijini dacă se întâmplă lucrurile așa cum spuneam și raportorii, raportorul mai ales pe acest dosar va conlucra strâns cu dumneavoastră. Legat de reformare, vorbim despre mobilitate în Europa și căile ferate sunt de multe ori percepute ca fiind instituții naționale în statele europene. Sperăm ca în pachetul feroviar să putem stabili o direcție adecvată pentru viitor. Știu că se dorește acest lucru și la Consiliu și tot asta dorim și noi. Dacă ne gândim la viitor, ne dorim o piață bună, deschisă și puternică, fără să uităm și de legăturile cu frontierele externe. Cred că acestea sunt cele două întrebări și două probleme importante. Ați vorbit dumneavoastră și despre cele două conferințe, una despre căile navigabile interioare și cealaltă despre cerul, cerul unic european. Și aici avem un exemplu al modului în care comodalitatea eficientă poate fi folosită pentru a înregistra progrese. Iar legat de cerul unic european, după criza cenușii vulcanice, am văzut cu toții ce s-a întâmplat atunci, a devenit încă și mai clar faptul că, așa cum a cerut tot timpul Parlamentul, este neapărat nevoie să ne simplificăm procedurile și să folosim structuri eficiente care să nu fie uh, dublate sau reluate de 27 de ori. Cred că asta așteaptă de altfel și cetățenii de la noi. Vor interveni și alți colegi, nu vă mai rețin atenția. În numele grupului PPE aș vrea să vă mulțumesc foarte mult și vreau să spun încă o dată că vă susțin în tot ce faceți. Domnule Groș, ați depășit cu două secunde cele patru minute, dar să știți că vă iert, spune domnul președinte. Dacă toată lumea depășește cu două secunde, o să fiu fericit. Domnul Alcadraui are cuvântul acum. Ehm, welcome and eh, veel succes, Mulțumesc, domnule președinte. Și bine ați venit, domnule ministru, și dați-mi voie să vă urez mult succes. Vă așteaptă niște provocări importante, niște dosare importante pe ordinea de zi. Nu vreau să le numesc pe toate. Am fost două dosare la Consiliu, Eurovinieta și transporturile transfrontaliere. Trebuie să găsim acum un acord cu Parlamentul pe aceste două dosare. mai mult, uh, a fost greu să ajungem la un acord în uh, a fost greu să se ajungă la un acord în Consiliu pe aceste puncte. Însă, în ceea ce privește directiva Eurovinietei, aș vrea să vă avertizez, în sensul că trebuie să acceptați faptul că Parlamentul va avea un cuvânt de spus și va avea o influență asupra rezultatului alegerilor trebuie să aveți răbdare și să dați dovadă de înțelegere în ceea ce privește directiva Eurovinietă. Vom discuta despre alocarea de fonduri, despre mijloacele ce trebuie puse la dispoziție și despre alte aspecte ce ni se par importante, cum ar fi interoperabilitatea sau sistemul uh, taxelor rutiere. Și vom discuta despre pașii ce trebuie luați pentru internalizarea costurilor externe. Nu vreau să mai spun prea multe acum, dar vă rog să fiți pregătiți pentru o discuție grea. Știu că e foarte interesant pentru dumneavoastră, probabil ce vă așteaptă. Va fi o carte albă, va fi o revizuire a pachetului feroviar, apoi problema finanțării transporturilor în Europa. Urmează să se aplice noi directive în pregătirea noului cadru bugetar al Uniunii. Împreună cu Parlamentul și mai concret cu Comisia noastră, va trebui să vă asigurați că transporturile își găsesc rolul pe care îl merită. Trebuie, deci, să găsim metode de a, de a stimula uh, infrastructura de transporturi și dezvoltarea acesteia. Cei de la Consiliu va trebui să adopte un punct de vedere mai european pentru că pentru a promova cadrul european al transporturilor trebuie să ne îndepărtăm de mentalitatea naționalistă sau națională. Nu e vorba neapărat de a acorda mai multe fonduri europene, ci se pune problema ca statele membre să folosească propriile fonduri pentru a îndeplini condițiile impuse de Uniunea Europeană și să gestioneze lucrurile în așa fel încât uh, să se realizeze rețelele transeuropene, să se realizeze cerul unic european și spațiul maritim. În toate aceste sectoare trebuie să se aplice regulile europene și Consiliul trebuie să fie mai îndrăzneț din acest punct de vedere. Dacă avem colaborarea dumneavoastră pe aceste puncte, cred că vom putea colabora și în rest. Mulțumim, doamna Meisner, pentru liberali. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc în numele liberalilor din Parlament și vă doresc toate cele bune pentru următoarele luni de președinție. S-a... Ați vorbit despre multe proiecte. Eurovineta este un dosar important care a fost menționat și de ceilalți vorbitori. Eu Aș vrea să mă refer la transportul maritim pe distanțe scurte. Ați spus că e o prioritate a președinției maghiare. Și mă întreb ce a intenționat concret să faceți. Ați vorbit despre proiectul Naiades, de exemplu. Ați vorbit despre consolidarea de infrastructură, despre crearea de locuri de muncă și ați vorbit despre regiunea Dunării. Strategia pentru Dunăre este un centru de interes pentru Parlamentul European. Și legat de Dunăre, mai sunt și alte aspecte care nu se leagă neapărat de navigabilitatea fluviului. M-ar interesa să știu care considerați dumneavoastră că sunt uh, ocaziile favorabile și care sunt posibilitățile acestei strategii. După cum ați spus, nu avem un sistem propriu-zis care să permită unei țări Sigur că o țară care are ieșire la mare, are, uh, care nu are ieșire la mare, are diferite alte posibilități de a fi legată la rețeaua generală. Pe mine mă interesează mai ales aspectele economice de, legate de dezvoltarea regiunii Dunărene. Un alt punct specific este TNT. Ați spus pe bună dreptate la început că axele de transport sunt arterele însele ale pieței interne, pentru că dacă nu există ele, nu funcționează nici piața. De aceea este extrem de important ca în contextul TNT să ameliorăm, să îmbunătățim lucrurile, mai ales dacă ne gândim că în anumite țări nici nu există un sistem feroviar adecvat Sigur că nu ne putem aștepta ca în șase luni să se rezolve toate nerezolvatele din, uh, de ani de zile, însă trebuie să consolidăm, uh, să întețim eforturile. În timpul președinției spaniole s-a spus la Saragossa că trebuie să ne concentrăm pe transportul transfrontalier în Europa, pentru că poate statele membre nu acordă suficientă atenție acestui aspect. Și, în fine, un lucru pe care dumneavoastră nu l-ați menționat, dar care va fi cu siguranță discutat în timpul președinției dumneavoastră, și anume siguranța transportului um, aerian. Mă interesează foarte mult toate aspectele ce țin de această temă. Știți că au fost atacuri teroriste îndreptate împotriva transportatorilor aerieni și uh, inclusiv împotriva transportatorilor de marfă. Mă interesează punctul dumneavoastră de vedere pentru că se va discuta această temă și la comisia noastră. Încă o dată numai bine și mult succes! Mulțumim, doamna Meisner. Urmează doamna Lichtenberger, 4 minute pentru verzi. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat acest program ambițios și angajat. Va fi foarte interesant să vedem cât se realizează concret din acest program. Acum câteva observații concrete legate de strategia Dunării. Așa cum a spus și colega mea, ar fi interesant să ne spuneți mai mult despre lucrurile pe care intenționați să le faceți și direcția în care vreți să vă îndreptați uh, pentru strategia Dunăreanu pentru a îmbunătăți transportul pe Dunăre. Sunt de acord cu dumneavoastră că structura veche este o problemă. La fel și lipsa de conexiuni intermodale de-a lungul fluviului. Dacă bunurile nu ajung până la malul Dunării, nu ai cum să le transporti mai departe pe apă. Apoi, ideea modificării vaselor la cursul Dunării este probabil o idee mai bună decât uh, reciproca. Mă interesează punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această adaptare a transportului la condițiile specifice legate de fluviu. Apoi, un lucru foarte important pentru Ungaria. Știu că țările care nu sunt implicate într-un anumit dosar, de multe ori vin cu o soluție mai bună pentru că sunt mai neutre. Transpunerea și punerea în aplicare a protocolului referitor la transportul în regiunea Alpilor în conformitate cu Convenția Alpină ar trebui uh, să continue. Din cauza relațiilor bune cu Austria, ca vecini, poate că veți putea să, să înregistrați progrese aici. Acum legat de căile ferate, Comisia pentru Transport a ajuns într-o zonă cu trei frontiere și s-a discutat despre căile ferate acolo. Mă întrebam dacă vă puteți folosi de prerogativele președinției uh, să promovați această temă. Apoi, legat de cerul unic european, blocurile funcționale aeriene Secțiunea în care a intrat Ungaria este foarte nouă. Cum puteți dezvolta lucrurile? Mulțumim, domnul Van în patru minute. Voorzitter, dank. <clears throat> Minister, hartelijk welkom. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu urez bun venit, domnule ministru. Uh, vreau să vorbesc doar despre un singur lucru. Vreau să vă felicit, în primul rând, pentru felul în care acordați atenție temelor de transport, pentru că uh, transportul cu autocarul, pentru că uneori uh, se uită de această modalitate de transport. Atunci când vorbim despre transport și despre infrastructura de transport, Trebuie să ne gândim la conectarea diverselor infrastructuri. Am aduc aminte că în 1991 a avut loc o conferință la München. Însă, deja am vorbit suficient. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce veți face pentru a vă asigura că acest punct focal va fi rezolvat că se vor termina discuțiile și vor începe, vor începe acțiunile. Discuțiile uh, deja costă mulți bani. De asemenea, am discutat în, în uh, recent celălalt fluviu din Europa, Rinul. Am văzut că timp de săptămâni o barjă scufundată a blocat traficul pe Rin. Trebuie să ne gândim la sistemele de siguranță de pe aceste barge, care uneori, de obicei, funcționează bine, dar dacă vrem să susținem transportul pe căile navigabile interioare, trebuie să ne asigurăm că acest tip de probleme trebuie să fie rezolvate rapid. De asemenea, avem nevoie de o Uh, de un serviciu care să poată să uh, elimine epavele și să curețe locul naufragiilor rapid. Acest vas Excelsior are, a avut o problemă. Uh, se vorbea despre un sistem perin care să Uh, elimine asemenea epave. Vă rog să puneți acest punct pe ordinea dumneavoastră de zi și să vă asigurați că această problemă va fi rezolvată. În sfârșitul primei runde, domnul Colicek. Vă mulțumesc. Doar câteva întrebări atunci când vorbim despre transportul rutier ați uh, vorbit, vorbit despre probleme de siguranță rutieră. Aveți un plan specific în legătură cu infracțiunile rutiere uh, atunci când vorbim despre transport, transportul transfrontalier? Ce vreți, ce intenționați să faceți în legătură cu primul pachet feroviar? Veți susține interconectarea între uh, Uh, legăturile feroviare locale, de exemplu, între Austria și Cehia, Cehia și Germania. După cum a spus și un coleg, și după ce am văzut uh, în vizita triunghiului Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovacia. Vreți să schimbați procedurile cu privire la siguranța în aeroporturi pentru a crește impermeabilitatea acestor puncte sau pentru a, și pentru a crește navigabilitatea fluviilor Elba și Dunărea. Elba până la Magdeburg nu are niciun fel de trafic și traficul pe uh, Dunăre începe la Viena, de parcă nu ar exista altceva. Da, domnule ministru, dacă doriți să răspundeți la aceste primele întrebări, în jur de 10 minute și după aceea vom trece la cea de-a doua rundă de întrebări. Köszönöm szépen. Hát az elhangzottakból Vă mulțumesc. Cea mai importantă idee menționată a fost cea a continuității. Vom continua rezultatele președințiilor spaniolă și belgiană. Am primit mai multe întrebări în legătură cu directiva Eurovinietei și o adoptare în a doua lectură. Acesta este un subiect care ne-ar permite un rezultat extrem de tangibil în, moment, în domeniul transportului. Cererile principale din partea unor deputați care cer mai mult decât pachetul de compromis În legătură cu aceste cereri, aș spune că compromisul a fost uh, rezultatul a ani de negocieri și chiar un rezultat nesatisfăcător este mai eficient în uh, serviciul obiectivelor transportului. Uh, poluatorul plătește. Această regulă reprezintă o, regul o soluție mult mai bună decât lăsarea dosarului neîncheiat. Un regulament care chiar dacă nu include toate dorințele noastre, poate să fie revizuit ulterior uh, și poate atunci se poate ajunge la un nivel mai mare de compromis. Odată ce uh, vedem care vor fi lecțiile care decurg din experiență. În ceea ce privește pachetul feroviar, în transport totul este conectat. Dacă vorbim despre eurovinietă și principiul poluatorul plătește sau utilizatorul plătește, atunci putem ajunge la o abordare Uh, neutră, sectorială, între transportul feroviar și cel rutier. Uh, un echilibru care să fie conform cu protecția mediului și prevederile cu privire la poluarea sonoră. Unii deputați au spus că reformarea pachetului feroviar este dificilă pentru că este că există interese foarte diverse ale statelor membre. Însă, cu toate acestea, este o temă pe care o vom adopta, ne vom întâlni săptămânal pentru a încerca să apropiem pozițiile uh, și acest punct se află și pe ordinea de zi a întâlnirilor Consiliului. Cel puțin discuțiile cu privire la progresul înregistrat în negocieri în ceea ce privește utilizarea veniturilor generate extern. Bineînțeles că aceste fonduri am dorit să ajungă la sectorul respectiv. Bineînțeles că există unele state membre care nu doresc să declare acest lucru, nu vor să adopte o soluție obligatorie uh, de acest tip și de aceea trebuie să căutăm un compromis. Vă promit și aici că vom lucra intens pentru a ajunge la un acord acceptabil pentru toată lumea. Sunt uh, de acord pe deplin cu domnul Groș că avem nevoie de o piață unică puternică și deschisă și de aceea și în acest sens, reformarea pachetului feroviar este indispensabilă. Uh, motoul uh, președinției maghiare este uh, o Europa puternică și transportul poate să contribuie la acest obiectiv. Am revizuit toate domeniile, transportul de marfă, pe căi navigabile interioare, pentru a crea o piață puternică de transport și pentru a duce mai departe piața unică. Problema comodalității în transportul uh, pe căi navigale interioare nu poate să existe o soluție bazată doar pe un fluviu. Bineînțeles că aceste legături pot, trebuie să fie puse în conexiune cu alte modalități de transport, feroviare sau rutiere. Atunci când ne gândim la industrie, nu este nevoie doar de uh, gări sau autostrăzi, avem nevoie și de porturi. Planurile industriale ar trebui și Uh, fabricile ar trebui să țină cont și de accesibilitatea porturilor. În ceea ce privește cerul unic european și problemele cauzate de cenușa vulcanică, uh, dezvoltarea nodurilor este, înaintează în Europa, de exemplu, Ungaria și țările din vestul Balcanilor vor uh, semna un acord pentru înființarea unui nod uh, de relevanță regională. În ceea ce privește siguranța rutieră, nu vrem să pedepsim infracțiunile doar uh, de dragul de a fi riguroși legislația trebuie implementată, chiar dacă este vorba de un infractor străin. Însă nu este o lege de dragul, doar de dragul de a avea o lege. Trebuie să ne gândim la siguranța rutieră, să ne gândim la condusul sub influența alcoolului, eh, nerespectarea semafoarelor, Uh, și a limitelor de viteză. Acestea sunt uh, infracțiunile cele mai importante. Trebuie să uh, consolidăm siguranța rutieră. Regatul Unit și Irlanda vor, vor trebui să decidă dacă vor să se alăture acestor negocieri. Sper că până la sfârșitul lunii iulie vom încheia discuțiile pe acest dosar în ceea ce privește finanțarea transportului și rețelelor TNT. Aici Consiliul nu este competent uh, pentru stabilirea bugetului și nici Comisia dumneavoastră. Am dorit ca și Comisia și Consiliul să conlucreze pentru a ajunge la o soluție în care reducerile bugetare să nu uh, să se repercuteze asupra transportului. Bineînțeles că nu vrem să favorizăm transportul uh, față de alte zone, însă trebuie să utilizăm fondurile mai eficient în ceea ce privește direcțiile fundamentale putem deja indica comisiei direcțiile pe care noi le considerăm cele mai importante. Noi, președinția, putem să avem un impact, însă fără, ținând, fără, să, fără să ținem cont de puncte, punctele de vedere ale statelor membre, nu ar fi înțelept să luăm o decizie. în legătură cu siguranța transportului aerian. Domnul Calas, domnul comisar Calas acordă atenție specială transportului aerian și va publica un document al Comisiei pentru Consiliul din iunie. Însă și acest domeniu ne arată că trebuie să ținem cont de extrem de multe aspecte. Cum să facilităm gestionarea pasagerilor la aer- aeroporturi, cum să fie, există și problema scanerelor corporale, dacă se dorește introducerea lor și dacă da, atunci cum să uh, fluidizăm uh, traficul prin aeroporturi. Acestea sunt puncte care deja sunt pe ordinea de zi de discuție a Consiliului. Dacă interesele transportului european se ridică deasupra intereselor naționale și dacă înființarea rețelelor TNT ține de acest concept și chiar în momentul actual se folosesc fonduri europene în acest sens, este important să știm ce poate să fie finanțat, pentru că există verigi lipsă în rețea. Trebuie să găsim modalități pentru a susține aceste domenii. Însă, în acest sens, trebuie găsite reglementări și să alocăm mai multe sume acestor Uh, domenii deficitare care vor aduce beneficii uh, mai mari transportului transfrontalier. Noua strategie este o prioritate a președinției maghiare și nu doar Consiliul este responsabil pentru că nu este vorba doar de o problemă de transport. Uh, zona Dunării este considerată a fi un uh, sistem complex uh, care implică mai multe state, națiuni. Este de asemenea și o entitate ecologică. Gestionarea inundațiilor, irigațiile și o serie de alte aspecte sunt legate între ele și depășesc domeniul transportului. Bineînțeles că susținem un coridor uh, de transport ecologic pe baza utilizării căilor navigabile interne, care este folosit mai puțin decât uh, transportul rutier și chiar și cel feroviar. Ce fel de vase pot să fie folosite, ce fel de motoare pot să fie utilizate, ce fel de carburant. Toate aceste uh, aspecte trebuie acoperite de regulament. În ceea ce privește protocolul, dacă statele membre nu ajung la un acord, nu putem prezenta problema Consiliului, pentru că, în primul rând, cei implicați ar trebui să uh, decidă. Nu putem impune o decizie din afară statelor. Sper că am uh, răspuns la fiecare întrebare. Bine, mai avem șapte vorbitori la a doua sesiune. Două minute fiecare, vă rog. Primul este domnul Cosac. Köszönöm szépen a szót. Mint a néppárt egyetlen... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. Ca singurul uh, maghiar, membru al PP din această comisie, aș dori să mulțumesc domnului ministru și echipei domniei sale pentru programul excelent pe care l-au prezentat. De mult timp e pe agenda și eu întreb pe fiecare președinție, la rând, ce planuri are în legătură cu armonizarea drepturilor pasagerilor, călătorilor, în toate modurile de transport. Elnézést kérek, egy kis... Megismétlem a kérdést. Da, mă scuzați pentru o problemă tehnică. Așadar, după cum spuneam, eu întreb fiecare președinție când își uh, începe mandatul ce dorește să facă în legătură cu armonizarea drepturilor pasagerilor, inter, indiferent de modul de transport. Comisia Europeană ar dori să aibă o comunicare publică, să dea publicității o comunicare înainte de sfârșitul anului în acest domeniu. Dumneavoastră credeți că va fi lansat și un proces legislativ atât cu această comunicare în numele Consiliului? Ce ne puteți spune? Putem oare spera că acest proces legislativ să va începe în cele din urmă și cetățenii europeni, indiferent de modul de transport, utilizează, se vor bucura de aceleași drepturi. Mulțumesc. Doamna Gurma, acum două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ne-ați prezentat aici un plan ambițios și dorim să construim împreună o Europa mai puternică. Sper că ați văzut cu toți această publicație. E vorba de revista Parlamentului European, care vă poate oferi informații în legătură cu președinția maghiară și programul acesteia. E un articol interesant relații, relațiile bune cu Parlamentul European cred că sunt importante și cred că sunteți în asentimentul meu. Eu am avut plăcerea să organizez o întâlnire între dumneavoastră și uh, noi. Am fost uh, raportoare pentru uh, automobile inteligente din anul 2008 și cred că și Ungaria a semnat deja, a semnat în sfârșit memorandumul de acord pentru sistemul de alarmă rapidă. Apoi, piața serviciilor poștale sunt, este liberalizată într-un număr important de țări și comisarul de resort care nu trebuie confundat cu domnul Paul Schmidt, este aici, dar domnul Schmidt a fost co-raportor pe această problemă Întrebarea mea este dacă uh, președinția maghiară dorește să revizuiască acest pachet și mai ales în ce privește mm, condițiile de muncă a, ale lucrătorilor poștali și furnizorilor de servicii. În ce privește strategia Dunării, uh, mi-a făcut plăcere să aud că ministrul de externe s-a referit la o față umană, la factorul uman, asta însemnând că strategia Dunării e mai mult decât uh, o politică de transporturi, ci un instrument al unui dialog multi și intercultural și sperăm că și ocazia de a coopera la nivel ministerial. Sunt convins că domnul președinte Simpson confirmă spusele mele. Eh, iată, la Budapest avem un foarte frumos muzeu al uh, istoriei feroviare. Am dorit să vedem un eveniment organizat acolo pentru că este un loc foarte important uh, pe care trebuie să-l viziteze toată lumea. Mulțumesc, doamnă Gurmai și mulțumesc pentru vizita la muzeul din Budapesta. Acum domnul Ugias. Două minute, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Urez succes, domnule ministru Vosnar. Voi încerca să depășesc puțin uh, cadrul strict al Ungariei. Dumneavoastră ne-ați reamintit uh, cuvintele lui Victor Orban despre o Europa puternică, dar nu știu cum vom vedea această forță în domeniul transporturilor. Ce idee aveți dumneavoastră pentru a ieși din criza traficului aerian? Deoarece, sigur, eu înțeleg dificultățile noastre, sunteți la început de mandat. Însă, pentru a acționa puternic, probabil că aveți și o idee puternică. Aș vrea să știu care este această idee din punctul de vedere pe care l-am, tocmai l-am prezentat. Dumneavoastră ați vorbit și de negocieri pentru cabotaj. Ne puteți spune câteva cuvinte în legătură cu aceste negocieri? Mulțumesc. Anticipat. Thank you, Mr. Ugas. Mulțumesc. A fost uh, două minute, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, bine ați venit, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru prezentarea aceasta detaliată a programului președinției maghiare. Vreau să mă refer în primul rând la această carte albă pe care ați menționat-o și uh, la aviație. Sigur că în programul inițial uh, se prevedea doar o jumătate de pagină. Iată, lucrurile s-au îmbunătățit, dar nu se menționa problema SESAR. Că noi trebuie să ne ocupăm de SESAR în sectorul aviației și spun asta pentru că uh, și cred că trebuie să vă mulțumim pentru că ați organizat această uh, conferință la nivel înalt în Budapesta în luna martie și ne vom uh, referi la cerul european unic și cred că domnul președinte e de acord că vorbim despre acest subiect de 10 ani de zile. Eu mă bucur că v-ați referit la, acest, la aceste blocuri aeriene funcționale și ce se întâmplă în Ungaria, dar vreau să spun că, din păcate, există o lacună aici, pentru că nu se fac progrese Există interese în unele state membre, interese ascunse și situația e dificilă de blocat, deci vă urez succes aici. Și în legătură cu Cesar, Uh, situația Sesar este legată cu ce am spus mai, mai adineaur. Uh, e vorba de investiții publice, de uh, companii de mici dimensiuni care investesc aici și lucrurile se mișcă foarte greu. Deci vă urez succes în președinția dumneavoastră. După cum a spus un, unul din, colega, din colegi, avem și problema cu cenușa vulcanică. Trebuie să eliminăm sau să reducem congestiile, să, că, să vedem cum facem ca pasagerii să poată zbura, companiile noastre europene să fie competitive în întreaga lume și atunci avem nevoie de acest aceste structuri. Vă urez succes și uh, vă asigur că vă veți bucura de sprijinul, dumneavoastră, uh, sprijinul nostru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Foster. Acum domnul Cancian, două minute. Grazie anche da parte mia. Mulțumesc uh, și eu vă urez succes, domnule ministru. E perioada centrală a legislaturii noastre, deci trebuie să aveți și dumneavoastră rezultate concrete. Dumneavoastră ați vorbit de lanțul logistic integrat și eu sunt convins că dumneavoastră aveți dreptate. Însă dacă privim activitatea noastră, sunt prea multe dosare care sunt tratate în mod autonom și se referă la ă, doar câte un mijloc de transport. Noi avem nevoie neapărată să vedem planul general, deci un program general, ă, programarea ă, rețelelor TNT care privește transportul pe uscat, pe apă și în aer. Deci trebuie să avem o imagine generală. Apoi, sigur, Eh, sunt sisteme diferite pentru Marea Baltică, pentru Dunăre, pentru Marea Adriatică, sigur. Avem aceste sisteme diferite în Europa, dar trebuie să avem și una, un program general. Apoi, eh, finanțarea. Îmi permit să insist, domnule președinte, pentru că e a treia oară că fac aceeași, că adresez aceeași întrebare. În legătură cu internalizarea costurilor, fondurile regionale, celelalte rubrici din eh, buget, raționalizare, concentrare. Bun, e un subiect important. Însă, Domnul Barroso, și nu numai el, a spus că există posibilitatea de a avea un fond specific pentru transporturi, pentru rețelele TEN, dincolo de bugetul normal, uh, care să aibă o influență directă și să participe uh, uh, direct în proiectele de finanțare sau să, reducă, să se reducă costurile pentru proiecte cu parteneriate public-privat. Pe tema asta trebuie să ne concentrăm, domnule ministru, dacă, dacă vrem să avem un sal de calitate. Nu avem mult timp la dispoziție. Vreau să mă alătur domnului Coșa, să mă refer la drepturile pasagerilor, indiferent de mijloacele de transport. Uh, și sper că vă veți ocupa de această problemă după cum ne-ați promis. Mulțumesc și vă urez succes. Mulțumesc, domnule Cancean și acum domnul Liberațchi, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mi-a făcut plăcere să ascult prezentarea programului dumneavoastră și trebuie să uh, recunosc că m-a surprins plăcut, pentru că îmi amintesc încă prezentarea făcută de primul ministru Orban la Strasburg. Domnule ministru, am înțeles că va exista un nou element cu uh, aceste căi navigabile interne și cu Dunărea. Foarte bine, dar aș dori să vă adresez următoarea întrebare. În legătură cu politicile pentru TNT și cu uh, vecinii noștri, cu rețelele, aș dori să știu ce credeți dumneavoastră. Ne vom deschide spre Rusia, spre Ucraina? Există proiecte cu rețele de transporturi care să aducă mai multă coeziune în sistemul uh, de transporturi și cu aceste țări. Noi am trecut prin experiența cu vulcanul, uh, s-au închis atâtea aeroporturi și am văzut că Europa nu are alternative. Iată, vedeți ce se întâmplă în perioada de iarnă, când, se blochea, când în Polonia, de exemplu, s-au blocat toate căile ferate, dar am auzit că și în Germania și în Marea Britanie au existat astfel de probleme. Așadar, v-aș întreba, putem să începem o reflexie aici în legătură cu modelele de transport după aceste crize din Europa? oare vom avea mijloace de transport alternative? Dacă nu aeriene, atunci ce anume? Și dacă nu căile ferate, atunci ce am putea să avem? V-ați referit și la eurovinietă și la internalizarea costurilor uh, externe și la uh, principiul că utilizatorul plătește. Dar v-aș întreba cât, pot plăt- cât trebuie să plătească um, companiile de transport uh, fără a falimenta și fără a-și pierde competitivitatea. Mi-e, mi-e teamă că am ajuns la limită și mi-e teamă că s-ar putea să nu rezistăm competiției externe. Mulțumesc. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Mulțumesc, domnule ministru, vă doresc succes și sper că aveți și nervi puternici pentru ce se va întâmpla în următoarele luni. V-ați referit la aspectele de, legate de mediu, domnule ministru. Eu nu cred că trebuie să ne copleșească problemele economice. Ar fi păcat ca sub uh, pătura transport, politicilor de transport să există să existe porțiuni din, din Dunăre care să, fie, care să fie absolut distruse din cauza instalațiilor de acolo. Vă rog să faceți tot ce puteți pentru a vă asigura că nu se va face totul pentru, doar pentru profit. De asemenea, v-aș ruga să vă asigurați că în țara mea, mai ales în Bavaria inferioară, nu se va afecta pop- uh, situația populației riverane de la Dunăre. Deci vă rog să examinați această situație, pentru că nu putem să ne permitem să facem acest lucru, să uh, luăm hotărâri fără să consultăm autoritățile locale. Mulțumesc, domnul Kramer. Nu, uh, put nu vă dau acum cuvântul, pentru că... Vă dau acum cuvântul, însă vă spun tuturor, nu văd cu ochi buni situația în care cineva vine după cuvântarea ministrului și, să, și apoi cere să pună o întrebare fără să-l fie auzit și a spus. Avem suficient timp la dispoziție, însă aș ruga membrii să aibă amabilitatea să ascultă spusele ministrului înainte să ceară să pună o întrebare. Aveți două minute, domnule Cramur. Da, aveți dreptate și mă scuz pentru întârziere. Am participat uh, la o altă întâlnire și trebuia neapărat să fiu acolo. Îmi cer scuze. Da, sigur știu despre ce s-a vorbit și de aceea cred că pot să-mi permit să pun uh, această întrebare. v aș întreba dacă să considerați că există o competiție echitabilă între diversele mijloace de transport sau moduri de transport, dacă vă amintiți că transportul aerian nu este supus uh, TVA, pe când cei care utilizează uh, autostrăzile trebuie să plătească TVA. Sau există apoi taxele uh, feroviare, care sunt uh, obligatorii pe toate locomotivele din Europa, dar uh, la transport rutier, statele membre au marjă de manevră. Apoi, în legătură cu strategia Dunării, avem această cale navigabilă a Dunării, dar este vorba până la urmă și de o uh, uh, regiune turistică aceasta a Dunării. Apoi sunt 250 de kilometri de piste ciclabile de lungul Dunării și nu știu dacă uh, ați aflat despre această pistă și dacă veți susține acest proiect. Da, bine, domnule ministru, iată, avem, uh, vă putem oferi 10-12 minute dacă doriți să răspundeți la aceste întrebări. Vă rog. Că nu szépen az utasjogok egységesít. Mulțumesc, domnule președinte. Armonizarea drepturilor pasagerilor, acesta este subiectul la care s-a referit prima întrebare, dacă nu mă înșel. Într-adevăr, ar fi foarte bine și frumos să avem niște reguli uniforme cu privire la drepturile pasagerilor în Europa. De curând s-a discutat, s-a negociat propunerea referitoare la drepturile pasagerilor ce călătoresc cu autobuzul sau autocarul. Regulile sunt uh, aplicate sectorial pentru fiecare mod de transport, pentru fiecare mijloc de transport. Cred că putem începe armonizarea. În ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul, nu cred că am fi insistat noi pe pragul sau limita de 250 de kilometri ca lungimea călătoriei, însă am ajuns totuși la un acord și un acord imperfect e mai bun decât uh, lipsa unui acord. Este așa. Nu, minus. Deci, nem akarok Yeah, we are where we are. Carry on, minister. Yeah. <laughs> Tehát a, mm, visszatérve, tehát a bizottság felé jelezni fogjuk ezt az igényt. Valószínűleg nem a mi... Așadar, vom semnala această cerere comisiei. Probabil că nu se va rezolva în timpul președinției noastre, dar cel puțin apare pe agenda de lucru a Consiliului și vom sprijini un regulament care să apere drepturile pasagerilor. Acum, legat de întrebarea doamnei Gurmai, și răspund cu plăcere acestei, aș, aș uh, uh, răspunde cu plăcere la această întrebare, dar având în vedere că colegul meu uh, este deja aici, uh, și că problema ține mai degrabă de sfera lui de competență, cred că va discuta acest punct mâine la întâlnirea comisiei ITRE. Cerul unic european este următoare, următorul punct. Situația este dificilă pentru transportatorii din Ungaria. Dacă v-aș spune că vom rezolva această problemă, Poate că mă veți întreba de ce nu rezolvați întâi problema dumneavoastră pe plan intern, problema transportului companiei naționale maghiare. Sigur că sprijinim inițiativele Comisiei. Legat de Cezar. nu pot să spun decât că acesta este un program foarte important pentru piața unică europeană. Prețurile biletelor, în criza cenușei vulcanice, toate acestea trebuie semnalate la conferința din martie. Sunt convins că specialiștii vor veni cu propuneri pe care apoi le putem prelua în timpul discuției și negocierilor cu Parlamentul. Sigur că într-o situație cum a fost uh, criza cenușei vulcanice, nu prea ai ce să faci. Care sunt alternativele? În uh, vestul continentului, acolo unde sunt trenuri de mare viteză, până la urmă s-au găsit soluții alternative, însă Europa Centrală și de Est este rămasă în urmă din acest punct de vedere și nu prea există alternative deocamdată la zbor. care cel puțin să fie la fel de comode, de rapide și de comode și de rapide ca zbor. Trebuie ca sistemele europene să fie cât mai compatibile, cât mai armonizate. Tot, toate elementele se leagă unele de altele în acest sector al transporturilor. Nu poți să ții morțiși numai de, de idei mari. Trebuie să înregistrezi progrese și să faci pași mărunți. Să înregistrezi progrese treptat. Ne bazăm pe rezultatele muncii președinției belgiene și sperăm ca președinția poloneză să ne preia rezultatele muncii noastre. Comisia și Consiliul reprezintă niște factori importanți în acest uh, triunghi instituțional. Sigur că și statele membre își pot prezenta prioritățile, dar numai într-o anumită măsură. Vom încerca să încheiem cât mai multe dosare, cât mai multe acorduri cu putință. Legat acum de căile navigabile interioare. Dacă um, se construiesc rețele TNT, acestea ajung de cea mai multe ori până la frontieră. Există interconexiuni spre Serbia, există puncte de legătură spre Ucraina. Vom extinde aceste rețele cât se poate de mult și statele membre care au frontieră externă cu Uniunea Europeană sunt de acord cu noi. Nu putem clădi fortăreața Europa. Trebuie să fim deschiși, atât din, dacă ne gândim la conductele de transport de gaze, cât și la transportul în general. Nu e cazul să forțăm statele membre să încheie acorduri bilaterale. Ar trebui să încercăm să negociem la nivel european, inclusiv în sectorul transporturilor. Rusia ar trebui să înțeleagă că au în față o întreagă uniune care vorbește la unison. Legat de fluviul Dunărea și porțiunile protejate, vorbim despre baraje, trebuie să încercăm să găsim un compromis pentru că protecția împotriva inundațiilor este de asemenea un factor foarte important, care însă trebuia să aibă un impact negativ cât mai redus. Însă, de ambele părțile barajelor există habitate ce trebuie protejate. Însă, având în vedere că inundațiile sunt din ce în ce mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, e și aceasta o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Legat de strategia Dunării, dacă analizăm situația din anii 70 și 80, lucrurile stăteau cu totul altfel. Bazinul se adâncește din ce în ce mai mult și trebuie să rezolvăm uh, problemele legate de, aceste, de acest lucru. Experții de mediu trebuie să decidă ce, ce ar trebui să se facă pentru a contracara efectele fără a dăuna fluviului și habitatului natural din preajma fluviului legat de problema TVA-ului în sectorul aviatic. Taxele plătite pentru accesul pe autostradă. Dacă ești un uh, factor de decizie sau într-o poziție superioară în acest sector, vezi că există tensiuni între statele membre. Și reformarea primului pachet feroviar este foarte controversată. Asta pentru că anumite aspecte nu au fost discutate la nivel european, nu au fost tratate la nivel european. Avem acum cazul uh, directivei privind Eurovinieta și uh, Uniunea Europeană intră acum pe în terra incognita. Cum se va spori competitivitatea sectorului transporturilor dacă Europa este considerată o piață unică, într-adevăr? Înseamnă că um, suntem într-o poziție dezavantajoasă față de țări terțe, pentru că aici, în Europa, există reguli uniforme, fără dezavantaje competitive Sigur că acestea nu sunt lucruri pe care le-am putea rezolva în șase luni. E vorba mai degrabă de 10 sau 15 ani. Poate că sunt mai puțin optimist decât ați fi sperat uh, dumneavoastră, însă vă pot promite că vom face tot posibilul. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsurile date întrebărilor și observațiilor din partea deputaților. Le mulțumesc și colegilor mei pentru că au respectat uh, timpul de intervenție. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră în următoarele șase luni și așteptăm cu nerăbdare să veniți și la sfârșitul președinției pentru a vedea cât de mult succes ați avut. Vă dorim uh, numai bine, vă stăm la dispoziție și vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la comisia noastră astăzi. Okay, colleagues, we'll just wait now whilst the... Stimați colegi, așteptăm acum câteva clipe. pentru schimbul de rigoare pentru următorul punct. Așteptăm deci un minut sau două până, și apoi trecem la raportul Serachiani.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 all the state secrets of Hungary there for us, yeah? <laughs> okay, colleagues, next item on the agenda. Următorul punct, stimați colegi. Raportul doamnei Serachiani cu privire la spațiul feroviar unic european. Deborah, ai cuvântul. Grazie Presidente. Si tratta, come sapete... domnule președinte, după cum știți, e vorba de prezentarea documentului de lucru pe care mulți dintre dumneavoastră probabil că deja l-au citit, care are ca obiect, după cum am spus, reformarea primului pachet feroviar, cele trei directive din 2001, o rearanjare inclusiv pentru uh, avizul Comisiei, că pe baza acelui pachet Ah, sono ben 17. Sunt 17, nu mai puțin de 17 proceduri de infracțiune care au fost deschise împotriva, împotriva unor state membre. Eu voi sublinia punctele fundamentale ale propunerii, ale propunerii Comisiei, pe care eu uh, le susțin și le prezint în documentul de lucru. Partea cea mai importantă a propunerii Comisiei este, fără îndoială, cea care privește organismele de reglementare. Deci, prevederea unei consolidări a controlelor uh, atât la nivel național cât și la nivel european, prin intermediul uh, unui organism de reglementare națională, independent, desigur, sau mai independent, care să fie dotat cu mai multe competențe, care să poată să garanteze că se vor efectua anumite controle și să monitorizeze probleme cum ar fi probleme legate de lipsa de deschidere a pieței financiare, eh, mă scuzați, feroviare, și să înțeleagă dacă au, s-au adoptat sau nu măsuri uh, legate de siguranță și dacă acestea au fost adoptate doar pentru siguranță sau ca să pună obstacole, bețe în roate deschiderea eh, piețelor feroviare. Așadar, în această propunere a Comisiei nu se regăsește doar acest organism de reglementare națională cu mai multe competențe și cu mai mare independență, ci și o uh, rețea a acestor organisme de reglementare naționale cu asistența Comisiei pentru reglementarea, de exemplu, activităților cu natură transfrontalieră. Apoi, uh, după trecerea unei perioade de timp de la intrarea în vigoare a directivei, se prevede că se va propune sau așa numitul Mm. organism de reglementare unic european sau o altă ipoteză de a conferi puterile, puterile, puterile acestui organism de reglementare către agenția EIA. Asta în ce privește organismele de reglementare. Apoi există o altă prevedere importantă care trebuie subliniată legată de faptul că de mai multe ori Parlamentul European a criticat lipsa de investiții în sectorul feroviar. Și Comisia inclusiv în această comunicare, se angajează să facă mai multe investiții în sistemul feroviar și eu consider că trebuie să susțin propunerea Comisiei de a mm, insera obligația pentru statele membre de a publica strategii pe 5 ani pentru dezvoltarea de propriilor infrastructuri. Există necesitatea de o mai bună coordonare a internalizării costurilor externe despre care am vorbit între diversele moduri de transport, inclusiv se prevede legarea acestei uh, ipoteze cu ceea ce se va întâmpla cu directiva pentru eurovinete și apoi se prevede să, uh, se, să existe stimulente pentru uh, sistemul ERTMS, de exemplu, prin reducerea drepturilor pentru utilizarea infrastructurii pentru trenuri. O altă măsură importantă prezentă în propunerea de directivă se leagă de așa numita mini-decuplare, deci separarea accesului la serviciile feroviare, chiar dacă la unele servicii feroviare, cum ar fi cel legat de întreținere, poate ar fi bine să uh, o lăsăm în competența directă a întreprinderilor feroviare. Dar, mă rog, aici se mai poate discuta. Mai există, există o prevedere importantă în propunerea directivă care se referă la această decuplare între operatorul de rețea și administratorul infrastructurii, infra, uh, administratorul de servicii, pentru că de mai multe ori Parlamentul și-a exprimat uh, uh, îngrijorarea că nu, acest operator o feroviar nu ar avea suficientă independență. Propunerea Comisiei prevede această ipoteză de separare pe care eu o susțin și fac astfel și uh, în ce privește rezoluția Parlamentului European din iunie 2010. Sigur că discuția este deschisă și cred că e o temă care trebuie analizată în detaliu și să căutăm împreună cea mai bună soluție. Un ultim punct, dacă mi îngăduiți, subliniez uh, un aspect de natură administrativă, tehnică, și anume cele nouă anexe uh, care vin odată cu propunerea Comisiei. Anexele la propunerea Comisiei noastre știți că uh, pentru mai multă flexibilitate și adaptare la evoluțiile politice, juridice și așa mai departe, Comisia poate interveni în aceste anexe și le poate modifica. Însă e vorba de anexe foarte importante și strâns legate de propunerea de directivă și există riscul ca o eventuală modificare a acestor anexe să afecteze și previziunile fundamentale ale directivei. Așadar, eu v-aș invita să evaluăm relevanța fiecarei anexe în parte ca să decidem dacă conținutul acestei anexe ar putea aduce o modificare printr-o uh, procedură legislativă normală sau prin recursul la așa numitele acte delegate. Dar vă rog să fiți atenți și la acest aspect, pentru că dacă nu, s-ar putea afecta activitatea noastră ulterioară. Uh, asta a fost doar o sinteză, desigur, dar cred că dezbaterea este utilă și vă stau la dispoziție pentru orice fel de clarificare dori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Serachiani. Înainte, avem, iată, o listă, o întreagă listă de vorbitori, dar înainte de a vă da cuvântul, vă reamintesc că e vorba de un document de lucru și nu, și nu este un proiect de raport care va sosi mai târziu și avem 45 de minute la dispoziție în care să purtăm discuția. Hm. Se pare că am mai mult de 300 de vorbitori, după cum arată lista. Voi începe cu raportorii din umbră dându-le câte trei minute fiecare și apoi restul membrilor câte două minute. Domnul Grân de la PP are cuvântul. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Mulțumesc. Domnul Isarachiani pentru raportul său și mulțumesc Comisiei pentru propunerea de directivă în legătură cu reformarea primului pachet al uh, căilor ferate. Avem uh, un acord Schengen cu acces liber către orice modalitate de transport, însă în cadrul transportului feroviar persistă probleme. Atunci când vorbim despre modalitățile independente de operare, uh, Trebuie să avem o idee mai clară în legătură cu gestionarea infrastructurii și felul în care va funcționa acest lucru. Ar fi nevoie de un director și de un consiliu director cu o responsabilitate clară atunci când se calculează taxele pentru diverse sectoare, autoritatea de reglementare la care ați făcut referire va primi responsabilități noi și toate statele membre vor trebui să aibă un cuvânt de spus. Avem nevoie de un o coordonare la nivel european și o reglementare la nivel european. Acesta este punctul de plecare pentru toate statele membre și pentru toate întreprinderile de servicii feroviare. Trebuie ca acestea să fie interconectate și cum funcționează procedurile. Finanțarea infrastructurii de feroviare am uh, convenit că trebuie să fie de 5 ani, MTS trebuie să fie implicat în siguranță și formare. Este o precondiție pentru obținerea accesului de suprafață. În cazuri speciale, dacă infrastructura nu există, atunci eh, capacitățile pot fi puse eh, la dispoziție în anumite orașe. Nu apare deodată com- o companie nouă uh, în cazul privatizărilor. În legătură cu anexa și actele delegate. În momentul actual este bine că Comisia a stabilit condiții clare de lucru. Măsura în care aceste puteri sunt dobândite este un alt lucru, însă o, ca bază pentru discuții este un document bun. Este important să avem uh, comentarii din partea experților comisiei în legătură cu uh, încălcările uh, și problemele de interoperabilitate. Vă mulțumesc, domnule Tremosa, trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc raportoarei pentru documentul de lucru și pentru munca de până acum această reformare a primului pachet uh, feroviar se referă la uh, problemele din sectorul feroviar. În primul rând, lipsa unei uh, supravegheri de reglementare care stă în, în calea concurenței. În al doilea rând, finanțarea inadecvată și uh, evaluarea inadecvată a infrastructurilor. Uh, nu s-a ajuns la o piață unică feroviară în Europa, în unele state membre, situația este mai gravă decât în altele. De exemplu, în Spania, doar 4% din transportul total este pe cale feroviară și acest procent uh, scade în fiecare zi în sensul opus celui cerut, celui cerut de strategia UE 2020. În numele grupului meu politic insist asupra faptului că este important să discutăm problemele din această reformare. Este vorba de implementarea efectivă a acestui regulament. Un, o autoritate de reglementare puternică și independentă este necesară pentru a ajunge la o deschidere a pieței, pentru a, a uh, permite concurența și a, uh, creșterea traficului. Trebuie să eliminăm și barierele fizice, cât și barierele fizice, cât și cele de reglementare. De exemplu, accesul la sloturi și facilitățile de întreținere. Trebuie să ne asigurăm că statele membre creează și implementează uh, organisme de reglementare naționale care să aibă suficiente proprii resurse, uh, suficiente resurse proprii și un buget corespunzător. Aceste organisme ar fi trebuit deja să existe în toate statele membre, însă nu s-a întâmplat așa după mai mult de 10 ani. Pe această temă aș cere o supraveghere la nivel european pentru a acționa dacă organismele naționale nu sunt înființate și nu se achită de atribuții. Putem discuta modalitatea de a obține un regulament mai eficient. Putem să consolidăm competențele Agenției Europene pentru Căi Ferate. Putem crea un departament în Direcția Generală Concurență. După cum am făcut și în cazul supravegherii financiare, am creat o autoritate pentru supraveghere bancară. Trebuie să pre- pregătim un studiu și în legătură cu decuplarea pe piața feroviară. Ar trebui să se evalueze situația din statele membre și impactul decuplării uh, asupra piețelor. Este important să examinăm și organismele de reglementare în statele membre uh, care sunt uh, care este personalul lor și care sunt puterile lor. Dacă există corelație între deschiderea pieței și modul structural uh, cuplat sau decuplat. Și este important să studiem decuplarea. Însă, dacă discutăm decuplarea, nu ar trebui să schimbăm punctul focal uh, al măsurilor propuse de comisie. Venit vremea să Um, acționăm pentru că inacțiunea duce la uh, declinul transportului feroviar în favoarea altor modalități. Și aici trebuie să transmitem un mesaj puternic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vom rămâne fără timp dacă continuăm în acest ritm. Domnul Cramă, trei minute. peste 15 ani în urmă, când am încercat să reformăm căile ferate, am spus că lucrul important este să uh, separăm rețelele și operațiile. Între dacă, însă dacă ne uităm la anumite state din Uniunea Europeană, unele au separat foarte clar, după cum a, sugerat, a sugerat Comisia, aceste două lucruri, însă altele nu și nu se și încă nu există o rețea europeană feroviară este ultimul domeniu în care există operații la nivel național și naționalist. Separarea rețelei și a operării nu este problema esențială. Avem nevoie de o agenție independentă de reglementare. Fără a spune statelor pe nume, dar dacă există un, o țară în care autoritatea națională decide, trebuie să decide în două luni rezolvarea unui dosar, însă dosarul nu este rezolvat nici în doi ani. Sau există alte uh, autorități care îți trimit răspunsul peste 18 luni atunci când faci o solicitare de slot. Uh, însă acest lucru poate să fie făcut și în două săptămâni. Dacă Uh, în alte state aceste lucruri decurg mult mai repede. Dacă ai o plângere, primești un răspuns rapid. Trebuie să uh, ceri probe pentru imposibilitatea realizării unui lucru, de exemplu. Dacă se reduce infrastructura de la 400 la 70. Este în interesul Uniunii Europene ca ă, circulația feroviară să ă, fie susținută, însă acest interes nu este susținut la nivel național. Există, trebuie să avem autorități de reglementare la nivel național care să acționeze independent, Unele autorități au trei, altele au mai multe, 50, însă se poate, trebuie să se poată interveni. Pentru asta trebuie să existe și un organism la nivel european care să rezolve conflictele. Odată ce vom avea această structură în statele membre, atunci vom putea să începem să vorbim despre separarea rețelei și a operațiunilor însă unele state membre au această separare în momentul actual, însă nu au acces la uh, rețea. Avem nevoie de acte delegate ca eurodeputați și trebuie să se garanteze transparență, fie că, se, uh, că răspunsul este da sau nu. Mulțumesc, domnule președinte. trei puncte cu privire la această problemă. În primul rând, un, o autoritate de reglementare independentă și competentă reprezintă o, un punct central. Această agenție pentru căi ferate astăzi nu are capacitatea de a și îndeplini funcția. O instituție europeană care poate nu ar fi foarte populară. Și în al treilea rând, în domeniul telecomunicațiilor, autoritățile de reglementare ar putea să înființeze o autoritate de reglementare europeană. În ceea ce privește decuplare, mm, știm din experiență că nu există niciun fel de influențe, în legătură între deschiderea operatorilor și deschiderea piețelor. Dacă s-ar intra într-o bătălie între doi operatori majori europeni în legătură cu cota de piață, nu aș dori să văd uh, sfârșitul. Nu aș dori să ne aflăm în situația de a apăra o parte sau alta. Noi ar trebui să susținem adevărata deschidere a piețelor. În ceea ce privește cartamentul pe care îl folosim în statele baltice, am lucrat cu, asoci- cu experții Asociației Europene a Căilor Ferate și există interoperabilitate cu Rusia însă nu cu Europa. Am fi bucuroși să le urăm bun venit operatorilor europeni pe piața noastră, însă aceștia nu sunt interesați. Așa încât vă rog să nu uitați și de aspectele tehnice, interoperabilitatea cu statele terțe. Vă mulțumesc. Eu consider că companiile de căi ferate ar trebui să fie un serviciu public, nu legăturile rapide, ci transportul regional, pentru ca oamenii să ajungă la lucru, dacă nu au alte posibilități. Statele membre trebuie să decide în legătură cu infrastructura și tipul de transport drepturile lor nu trebuie să fie subminate și în legătură cu fragmentarea serviciilor de transport, se pot distribui serviciile, se poate ajunge la o fragmentare și se poate periclita siguranța Companiile care transportă mărfuri au fost uh, naționale sau naționalizate, însă dacă permitem un acces de piață nediscriminatoriu, avem nevoie de o autoritate de reglementare puternică. o autoritate care să reglementeze acordurile între statele membre și căile ferate. Însă acest lucru poate fi, trebuie să fie decis de către uh, parlamentele naționale. Dacă vorbim despre planificarea pe termen mai lung, pe 5 ani, de exemplu, în special în anexa 7.5, dreptul la grevă cu servicii minime asigurate, însă statele membre vor avea competența de a negocia cu uh, sindicatele, serviciile minime și salariile minime. Atunci uh, se va putea ajunge la fragmentarea serviciilor. Stimați colegi, mai au mai rămas 14 intervenții. Am, aveam 15, însă doamna Duran s-a retras, după aceea comisia și doamna raportor. Deci aș, v-aș ruga să respectați limita de două minute. Știu că este un subiect important, însă este un document de lucru, nu proiect de raport. Și de asemenea, să nu cădem în capcana de a spune că, uh, cu toate că s-a spus deja totul, nu a fost spus de către fiecare. Deci dacă s-a spus deja ceva și dumneavoastră încercați să repetați, vă voi întrerupe. Der Kommission für die Vorschläge, das Arbeitspapier. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportare și Comisiei pentru această activitate. Noi credem că nu trebuie să abordăm lucrurile cu dogmatism. Trebuie să vedem dacă obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit uh, au fost uh, atinse. Deci, de exemplu, deschiderea pieței. Aici trebuie să ne gândim, să nu vedem ca pe un scop în sine deschiderea pieței, ci să vedem dacă putem prin asta să îmbunătățim serviciile în domeniu. Astăzi uh, răspunsul ar fi nu, din păcate, în multe din domenii. Apoi, mijloacele pe care vrem să le aplicăm, pentru că înainte era vorba de o autoritate de control și de o infrastructură care trebuia ameliorată. Aici trebuie să constatăm de asemenea că obiectivele noastre nu au fost uh, atinse. Deci eu cred că plecând de la această realitate trebuie să vedem cum abordăm situația. Deci dorim oare mai bu- instrumente mai bune pe nivel, la nivel european? Eu cred că e decisiv ce scopuri vom uh, îndeplini. Și apoi în ce privește finanțarea, trebuie să știm mâine cine va suporta cheltuielile, cine va asigura finanțarea. Pentru că prin asta se poate ajunge la distorsiuni. Cât despre control, dacă mâine dorim o piață complet și total deschisă, cu respectarea regulilor de concurență ca să îmbunătățim serviciile, trebuie să avem o autoritate de reglementare puternică și să nu se ocupe doar de uh, rețelele naționale, ci să acționeze la nivel european aici eu cred că o decuplare ar putea fi corectă între o agenție care să se ocupe de interoperabilitate mă scuzați, și securitate și, pe de altă parte, o astfel de autoritate de reglementare. Și dorim doamnei raportare succes în activitatea ei și o vom susține în mod constructiv și pragmatic. Mulțumesc! Mulțumesc acum, domnul El Cadraui, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportare pentru acest prim document de discuție. Eu personal consider că discuția aceasta asupra viitorului pieței feroviare nu trebuie să se limite la, limiteze la efectele de piață. E un element care trebuie luat în considerare împreună cu modul în care noi vom asigura interoperabilitatea și finanțarea infrastructurilor. Trebuie să ne gândim la aceste trei elemente împreună. Eh, sigur, apoi le vom putea examina și, fiecare în și pe fiecare în parte. Acum, Sigur, suntem toți favorabili unei deschideri de succes a pieței, însă, din păcate, până acum n-am reușit uh, să ajungem la acest rezultat. Apoi, rolul acestei autorități de reglementare este foarte important. Raportarea vrea să consolideze acest rol și vrea să se înființeze o rețea europeană acestor autorități de reglementare, dar eu cred că trebuie să fim mai ambițioși, trebuie să facem această europenizare, uh, dacă e necesar, uh, poate în mai multe etape, dar oricum să ne îndeplinim acest uh, obiectiv. Apoi, în ce privește decuplarea, trebuie să vedem exact ceea ce vrem. Dorim prețuri mai transparente, un acces nestabilit la piață, ținând cont și de costuri Oare nu trebuie să ținem cont și să utilizăm structurile deja existente? Trebuie să le eliminăm complet? Trebuie să avem uh, oricum la dispoziție mai multe informații ca să putem lua o hotărâre. Aș dori de asemenea să punem mai mult acces pe, accent pe m, mm, procedura de eliberare a licențelor pentru operatori. Pentru moment, anumiți operatori Uh, național se bucură de anumite termene care nu uh, sunt fixate la nivel european și de să amâne sine de acest sistem de eliberare a licențelor. Apoi, trebuie să ne mai gândim și la costul pentru utilizarea infrastructurilor. Trebuie să analizăm asta în detaliu, pentru că situațiile sunt foarte diferite și aici și uh, pot apărea obstacole la accesul Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das... Da, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aici e vorba de o piață feroviară unică, fără frontiere. N-am ajuns încă la așa ceva trebuie încă construite căi ferate. Dar, mă rog, înainte de a realiza așa ceva, e vorba de accesul la piață. Aici sunt uh, de acord cu domnul Kramer. Și îmi pun întrebarea de ce, pentru că eu sunt în favoarea decuplării dacă este o condiție a accesului. Dar nu știu dacă așa stau lucrurile. Deci, acest liber acces la piață trebuie reglementat, vedem dacă funcționează corespunzător sau nu. Însă, sunt, uh, aș spune, domnul, de acord cu domnul Kramer. Mulțumesc, domnul Richei, acum. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mulțumesc uh, și felicit pe doamna Serachiani pentru uh, documentul domniei sale. Are poziții foarte interesante. Cred că uh, vorbitorii sunt foarte prudenți și nu vreau să fac o listă întreagă, ci vreau să spun că toți sunt de acord spunând că uh, trebuie ca această piață să o deschidem în mod echilibrat, în mod transparent, trebuie să facem o interconectare a rețelei feroviare. Eu am două observații. Textul precedent, uh, iată că a adus atâtea și atâtea țări în fața Curții de Justiție. Asta e o problemă. Apoi, deficitul de investiție corelat cu lipsa de funcționalitate a sistemului. Dacă nu punem uh, bani în RTMS, nu înseamnă că sistemul nu funcționează changer de camion, changer de conducteur. Nu aș putea să nu trebuie să mă opresc la fiecare frontieră ca să se schimbe conductorul. Nu poate să funcționeze așa, nu pot, lucrurile nu pot să funcționeze așa. N-am timp la dispoziție, spune că sunt de acord în general cu propunerea raportare. remarc că s-a spus că vrem asta și nu vrem cealaltă, dar până la urmă toată lumea era de acord asupra scopului final. Eu spune că dacă vrem să avem o piață care să fie complet deschisă, și transparentă și cu respectarea concurenței, trebuie să facem totul în același timp, nu să facem pe bucăți lucrurile și că dacă ceva nu funcționează, vom vedea ce se întâmplă cu anexele și vom reface totul. Eu cred că toată lumea trebuie să acționeze în același timp. Toți sunt pentru autoritatea de reglementare europeană, sigur, cu puteri sporite absolut pentru decuplare, evident, trebuie decuplat tot, trebuie deschise piețele, desigur, trebuie să deschidem piețele până la nivel regional, absolut, e evident. Deci nu înțeleg poziția care spune că noi suntem tot de acord asupra scopului, da, trebuie să văzut, trebuie văzut în detalii, unele lucruri nu le acceptăm, altele da, nu, trebuie să făcut tot în același timp și să controlăm tot cât mai bine posibil. Și trebuie să re pornim acest uh, tren feroviar european care este în triaj, din păcate, de 20 de ani și nu va porni dacă nu facem această acțiune coordonată. Să nu spunem că nu trebuie să supărăm pe cutare sau cutare operator. Nu, trebuie să demontăm, totuși să remontăm împreună lucrurile. Dacă nu o va face Parlamentul, nu o va face nimeni altcineva, nici măcar Comisia, care Travail qui paraît pour le moins timide. A prezentat uh, un document uh, pe care ne putem baza. Mulțumesc acum domnul Colicic. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi precaut în abordare și aș preveni pe colegii mei că primul pachet feroviar nu s-a aplicat în toate statele membre. Putem vorbi cât dorim despre deschiderea piețelor, deschiderea pieței, dar din cele atunci 25 de state membre nu s-au făcut pași înspre completarea și aplicarea primului pachet. Am, aș spera să obțin o explicație. Acum sistemul RTMS trebuie să fie compatibil din punct de vedere tehnic. Avem diverse tipuri de locomotive care sunt compatibile, dar nu avem reglementări compatibile în ce privește siguranța poate că avem o bună autoritate de reglementare, dar dacă statele membre nu doresc să uh, coopereze, atunci nu vom ajunge niciun, nicăieri. Dacă nu ne coordonăm eforturile, nu cred că vom uh, reuși să facem nimic. În trecut puteam călători în Europa cu trenul fără prea multe obstacole administrative, așa cum dorim din nou să facem. Deci trebuie să vedem cum putem ajuta căile ferate. Eu cred că reformarea primului pachet nu va ajuta, pentru că, până la urmă, e vorba de bunăvoință sau, sau uh, despre lipsa sau nu a bunăvoinței. Äh, äh, Kollegin Serachiani, danken für das hervorragende Papier und ich denke, es ist klar. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamnei Serachiani pentru acest uh, raport excelent. Este clar că avem același obiectiv, vrem un acces nediscriminat pe piață și reiese clar din discuție că sunt două puncte de discuție. Problema reglementării, autorității de reglementare este cea, din, cea de-a doua problemă și revenim aici la aspectul legat de decuplare. Sunt state membre care doresc să păstreze această structură de tip holding Însă, din punctul de vedere al um, sistemelor contabile, este de dorit să se facă acest clivaj. Există, sigur, și avantaje pentru o structură de tip holding. Însă, uh, este și o problemă legată de um, posturile ocupate și de lor transfer. Eu aș fi pentru o propunere de compromis în sensul următor. În primul rând, trebuie să analizăm infrastructura, companiile de infrastructură și este important să avem un pluralism pentru toate aceste companii. Asta înseamnă că toată lumea ar participa la discuții, inclusiv uh, companiile private. Transparența nu cred că ar trebui să meargă până acolo încât să perturbe concurența. Având în vedere această propunere de compromis, Autoritatea Națională de Reglementare trebuie să aibă un rol consolidat și să poată să se pronunțe în cazuri interne. Însă dacă sunt probleme bilaterale sau multilaterale, trebuie să existe autoritate superioară de reglementare care să poată soluționa aceste probleme ce apar la un nivel superior. Astfel vom fi ținut seama de subsidiaritate și vom avea posibilitatea să gestionăm totul fără alte probleme suplimentare și să ne bucurăm de avantajele ambelor sisteme. Mulțumim, domnul Sterks. Mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei raportor. Este un punct care, din punctul meu de vedere, este foarte important. N-am obținut o clarificare, o declarație din partea autorității de reglementare, astfel încât toată lumea să știe despre ce vorbim. apar uh, probleme astfel pentru cei care doresc să furnizeze servicii în sistemul feroviar. Am întrebări pentru comisie. În primul rând legat de decuplare. Comisia a înaintat mai multe plângeri referitoare la statele membre. Aș vrea să știu ce părere are Comisia cu privire la strategia de discuție. Este util pentru noi, acum și aici, legat de această directivă reformată să ne pronunțăm cu privire la reformare sau nu? N-ar fi mai bine oare să așteptăm o declarație? Pentru că sunt implicate foarte multe aspecte și Comisia ar trebui în acest caz să vină cu o inițiativă legislativă și poate va fi nevoie de o nouă reformare. Da, interesant ar fi să avem o reformare a unei reformări reformate. Domnul Vaci. Mulțumesc. Mulțumesc raportoarei pentru că a, înaintat, a produs acest document. Este important să ne punem de acord într-o fază incipientă a discuției. Sunt de acord cu multe lucruri care s-au spus. legate de autoritățile de reglementare, cred că ele ar trebui extinse la nivel național. Am îndoiel cu privire la cine anume ar putea lucra în aceste autorități. Mă refer aici la articolul 55, schimbul de personal și așa mai departe. Investițiile în sistemul firoviar toate astea sunt foarte bune. Drepturile delegate, nu cred că, cu asta nu cred că va fi de acord nimeni. Apoi, legat de servicii și de condițiile de acces la servicii și la infrastructurile de servicii. Nu vrem să sporim birocrația. Deschiderea pieței nu s-a făcut într-o măsură suficientă și Cred că asta din cauza unei uh, lipse a interoperabilității, nu s-a făcut nici armonizarea tehnică. Toate acestea vor trebui rezolvate în, al doilea, în a doua versiune a pachetului feroviar. Nu cred că putem vorbi despre războaie religioase aici. Ce lipsește este o dispoziție referitoare la personal. Un exercițiu de evaluare de care va fi nevoie, pentru că Comisia dă înapoi într-o câtva. Abordarea aceasta nu este cea mai fericită. Mulțumim, domnul Cancian. Sí, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Debore, pentru uh, document. Cred că prezentarea unui document de lucru este importantă, pentru că acest dosar merită atenția noastră. Este unul important și eu sper că vom reuși și să-l închidem fără reformări uh, ulterioare. Am patru puncte. Da, în primul rând, obiectivul, vă spun că este cea, cel de a crea o piață competitivă într-un stat și între diverse state. Uh, Eh, astăzi e liberă doar pentru mărfurile și pasagere, pasagere internaționale. E vorba doar de un maxim de 20% și cred că nu e posibil această situație. Astăzi vorbim de competitivitate și vorbim de piață liberă și trebuie să profităm de ocazie pentru a o face într-adevăr liberă. Dacă nu complet, cel puțin cu transporturile naționale și regionale, cred că și acestea sunt indispensabile. Dar cred că trebuie să facem pași în direcția asta, cu adevărat. Și pentru, aș, pentru acest lucru trebuie într-adevăr această autoritate, mare autoritate de reglementare europeană, pentru că, sigur, o situație e văzută mai bine dintr-un punct de vedere european. Apoi, trebuie ca um, siguranța și mai ales omologarea agenției europene, uh, acordarea de licențe, trebuie să fie făcută astfel încât uh, să fie făcută în mod analog și similar pentru întreaga Europa. În ce privește decuplarea și uh, motivul acestea, eu, pe mine mă conving activitățile, dar în ce privește proprietățile trebuie să fim foarte atenți pentru să nu fragmentăm uh, mari companii care trebuie să lupte pe piața liberă. Dar există un studiu și a spus în această dimineață domnul președinte și ar fi bine să știm din acest studiu ce, care e efectul acestei inițiative pe mine mă interesează că până la urmă proprietățile să acționeze liber pe piață pentru a face față ă, concurenței. Și apoi, sigur, se va mai putea discuta ulterior. Mulțumesc, domnul Balcitis, acum. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru aceste eforturi, pentru eforturile pe care le-a făcut, în ciuda faptului că există un pachet feroviar, sectorul rămâne necompetitiv. Piața este divizată și asta înseamnă că cetățenii nu se pot bucura de avantajele unui spațiu feroviar comun. Sectorul, uh, situația este asemănătoare și în sectorul transportului de marfă este adevărat că statele membre nu finanțează suficient proiectele TNT, atât de importante pentru întreaga Uniune. Se mai poate spune că, în multe cazuri, problema finanțării nu a fost singura. Lipsa voinței politice, mai ales în proiectele transnaționale, a fost un fapt evident. Sunt de acord că e nevoie de o finanțare mai bună a infrastructurii feroviare și să ne asigurăm că statele membre acordă sprijinul necesar, așa cum spunea Comisia. Este nevoie de planuri de infrastructură pe 5 ani, dar și mai important este ca acum Comisia să joace un rol activ și să controleze procesul de punere în aplicare a proiectelor prevăzute în planurile naționale. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Fidanța! Președinte, mi-a Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu, doamne Serachiani eu cred că și din documentul Comisiei putem să desprindem mai multe elemente utile în direcția unei simplificări, dar cred că trebuie să fim mai curajoși, după cum au spus și antevorbitorii mei, în, pe tema deschiderii pieței și a liberalizării. Haideți să fim mai energici pe această temă și consider de asemenea că în așteptarea unei completări a acestei deschideri, noi trebuie totdeauna să repetăm, cum am făcut-o și cu alte ocazii, că trebuie să existe principiul reciprocității aici și trebuie să ne, avem și date precise, termene precise, pentru că dacă nu facem doar o declarație de principii, pe care o repetăm întotdeauna, dar care nu are niciun rezultat concret. Sunt de acord cu necesitatea <clears throat> de a crea un organism de reglementare european cu uh, competențe mai puternice și mai ambițioase decât uh, cele prevăzute în textul pe care îl discutăm, care trebuie să însoțească deschiderea piețelor. Și e de asemenea util un organism european pentru certificarea materialului rulant, după cum spunea și colegul Cancean, pentru că uh, e vorba până la urmă de siguranță și de răspunderea companiilor, dar e vorba și de a evita ca probleme tehnice sau uh, presupuse probleme tehnice să nu devină un obstacol în calea accesului la piață și uh, sunt în favoarea ideii din textul Comisiei, deci un, o, taxe de utilizare reduse pentru companiile care utilizează tehnologiile RTMS și ECTS, care sunt un factor de dezvoltare și în ce privește tema decuplării, în încheiere, consider că trebuie să fim foarte pragmatici, dar și foarte precauți și mă preocupă faptul că o decuplare totală, inclusiv în ceea ce privește uh, administratorii de infrastructură, ar putea deveni un factor care să sporească costurile. Noi trebuie să ne gândim întotdeauna și la acest aspect. Deci cred că discuția în comisie ne va ajuta să ajungem la o soluție. Thank you, Mr. Franza. Uh, Mrs. Mulțumim, doamna Țică, oare cuvântul. Da, mulțumesc, domnule. Vreau să o felicit pe doamna Serachiani pentru raport. Într-adevăr, acest uh, recast ar trebui să contribuie la realizarea pieței unice în domeniul transportului feroviar și, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea uh, calității uh, serviciilor de transport feroviar. Pentru Uniunea Europeană, sectorul transportului feroviar trebuie să se dezvolte, întrucât Uniunea Europeană are o suprafață mică, o populație numeroasă și de aceea transportul feroviar va fi o importantă parte a transportului în Uniunea Europeană și va fi din ce în ce mai important. Uh, de aceea noi ne-am propus ca și în TNT uh, să realizăm ca toate capitalele să fie interconectate prin uh, trenuri de mare viteză. Dar pentru acest lucru este necesar să realizăm investiții în infrastructură. Din păcate, multe state membre nu au alocat suficiente fonduri pentru întreținerea infrastructurii existente ceea ce a dus la scăderea traficului și la scăderea numărului de pasageri. Implicit, numărul de locuri de muncă în sector uh, s-au diminuat uh, și s-a diminuat uh, și, din păcate, subliniez, deși -au, au fost concediați mulți lucrători din domeniu, nu am văzut nicio cerere de utilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru sectorul transportului feroviar. Este importantă calitatea serviciilor, susțin realizarea unui studiu care să arate efectele Uh, de până acum a uh, implementării primului pachet uh, feroviar, sunt în favoarea unei autorități europene de reglementare, așa cum este în sectorul energiei și a telecomunicațiilor. De asemenea, cred că trebuie să limităm utilizarea actelor delegate de către Comisie. Apreciez faptul că în anexa 1 a apărut o listă privind infrastructura și elementele uh, transportului uh, infrastructurii feroviare, înlocuind uh, vechea hartă care, evident, ar fi creat foarte multe dezbateri um, în acest moment. Închei spunând faptul că este esențial ca accesul la piață să fie însoțit de transparență, este importantă calitatea serviciilor, dar trebuie să ținem cont și de calitatea locurilor de muncă și de numărul locurilor de muncă din acest sector. Mulțumesc! you, Zasada. Mulțumim, domnul Zasada. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că vorbitorii dinainte mi-au luat cuvintele din gură. Am să mă refer la materialul rulant. Problema uh, este legată de detalii. Comisia vorbește despre reduceri posibile pentru cei care folosesc material rulant silențios. Întrebarea este cine va suporta pierderile legate de aceste reduceri. Și, sigur, se pune întrebarea despre ce reduceri vorbim. Și, în fine, dacă nu cumva facem discriminări împotriva, împotriva companiilor care dispun de material rulant mai bun, uh, fără ca acest lucru să schimbe cu adevărat situația. Uneori trebuie înlocuit un echipament de 15.000 de euro Întrebarea este dacă acest sistem de reduceri va funcționa cu adevărat în practică, pentru că există locuri în Europa unde accesul la infrastructură este foarte redus. Acolo, dacă dăm 20-25% reducere, cu siguranță asta nu va fi suficient pentru un stimulent suficient pentru a moderniza materialul rulant. Poate că ar fi mai bine să oferim companiilor care folosesc drezine și vagoane Uh, să oferim acces la finanțare europeană. Astfel, materialul rand vechi să fie înlocuit cu unul mai nou. Sigur că sunt multe aspecte importante, inclusiv contractele pe termen lung, care sunt uh, importante pentru managerii de infrastructură, altele delegate și așa mai departe. Însă acest aspect este foarte important pentru mine. Mulțumesc, domnule președinte. Care este obiectivul pachetului feroviar? Este de a acorda servicii cetățenilor, să le dea legături feroviare mai bune și pentru a-i determina să folosească căile ferate. În termen general, trebuie să ne aducem aminte că în diverse țări există diverse structuri cu diverse structuri de personal. Costurile trebuie să fie și ele transparente, nu trebuie să facem lucrurile cu orice preț și nu trebuie să înființăm structuri foarte greoaie și care vor uh, promova doar birocrația. Însă decuplarea trebuie să aibă loc sau nu și din ceea ce am auzit de la colegii mei, este puțin probabil să se întâmple complet pentru că suntem confruntați cu probleme majore. Știu că raportoarea are foarte multă susținere și că putem apela la ea. Bine. Din partea mea, aș spune foarte pe scurt, doamnei raportor, că mi se pare un document de lucru excelent și care stimulează discuția și în acest uh, for și în afară, în uh, comunitatea căilor ferate. Și întotdeauna îmi plac documentele care duc la discuții în comunitatea feroviarilor. Problema cheie, cheie aici este transparența și rolul autorităților de reglementare. Însă dacă mi-aduc aminte bine, atunci când am discutat întrebarea orală cu rezoluție, am cerut decuplarea infrastructurii de operatori. Deja am luat o decizie în acest sens, așa încât uh, mă încurcă puțin când unii dintre dumneavoastră spun că nu doresc decuplarea pentru că am votat uh, cu o majoritate covârșitoare pentru decuplare, nu cu mult timp în urmă. Nu, mă, nu vreau să vă interzic să vă răzgândiți, însă vă reamintesc de acest lucru. A, uh, și de asemenea, trebuie să aducem piața unică și în domeniul feroviar. Știu că este dificil, însă trebuie să persistăm Îngrijorarea mea ține de ceea ce a spus domnul Stex. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem nu înseamnă că în următorii câțiva ani va avea loc o urmare uh, pentru ca Parlamentul să nu ceară Comisiei să intenteze procese statelor membre. Și după aceea să urmeze încă o reformare și când uh, uh, și după aceea urmașii noștri să facă încă o reformare. Trebuie să evităm aceste reformări una după alta. Parlamentul care se ceară și după aceea din nou se ceară și după aceea din nou se ceară și după aceea când are ocazia să facă ceva, să spună stați un pic de fapt ce se întâmplă aici. Uh, v-aș cere puțin curaj, puțină putere de anticipare și ar trebui să examinăm de aproape ceea ce spune raportoarea în acest document. Eu, unul, aștept foarte mult uh, declarația Comisiei de acum și, de asemenea, uh, proiectul de raport. Transparența este o problemă acum. În momentul de față nu există transparența necesară între operatorii de infrastructură și operatorii trenurilor. Da, domnul Pascoarelli. It. Un minut. well, uh, Mr. Chairman, if you give me one minute... Domnule președinte, dacă îmi dați un minut, aș spune că Comisia își confirmă propunerea și o susține. Dacă îmi dați mai mult timp, pot să vă răspund la cele spuse. Și voi face, o voi face în limba italiană. Mulțumesc, uh, doamnei Serachiani și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Am ascultat totul cu foarte mare atenție. În primul rând, pe scurt, cu propunerea aceasta de uh, reformare, Comisia dorește să asigure funcționarea optimă a serviciului feroviar ameliorând și nu revoluționând cadrul legislativ deja existent, ci în paralel cu acțiunea pentru respectarea legii așa cum e, acolo unde nu trebuie schimbată. Și apoi de acolo au pornit procedurile de infracțiune cu, împotriva 13 state membre. Alte argumente care depășesc tema de care se ocupă primul pachet uh, uh, feroviar și Comisia a spus asta într-o comunicare prezentată comun, în comun cu propunerea de refundare, într-o propunere ulterioară din, care va veni în 2012, printre care și propunerea de liberalizare a serviciilor pentru pasageri la nivel național. Asta nu pentru ca la fiecare doi ani să venim cu o nouă refundare, ci, ca, ci pentru că e natura lucrurilor că realitatea evoluează și legislația trebuie să urmeze. Un bun exemplu este ce se întâmplă cu continua modificarea tratatelor uh, fondatoare ale Uniunii Europene. Uh, știm, avem un nou tratat la fiecare 3-4 ani. Uh, asta este, așa, așa, așa stau lucrurile. Un al doilea punct. Raportul doamnei Seracheani e bazat, mai ales, s-a spus aici, asupra rezoluției adoptate acum câteva luni de Comisia Trans și de Parlamentul European. Aici avem o practic aproape un consens cu Comisia și propunerea de uh, refundare în mare parte rea ideile rezoluției uh, Comisiei TRAN. Acum intrăm pe fond. Pe scurt mă refer la uh, organismul de reglementare, la propunerea noastră în materie de reglementare economică a uh, industriei, uh, sistemului feroviar. Uh, Aici avem organisme de reglementare care deja există, cu puteri diferite și competențe și capacități foarte diferite de la stat la stat. Noi dorim să asigurăm tuturor o mai mare independență, mai multe puteri și uh, o extindere a puterilor, de exemplu, accesul la serviciile conexe. Aici vorbim foarte mult de o mișcare spre o instituționalizare a rolului uh, organismului de reglementare la nivel european și, într-adevăr, coordonarea schimbului de idei, schimbul de informații, de opinii uh, pe care Comisia o uh, favorizează între autoritățile de reglementare nu este suficientă și cu regulamentul adoptat asupra coridoarelor de mărfuri, încerc, începem să instituționalizăm o relație între uh, organismele de reglement, reglementare din același coridor, idee care a apărut aici astăzi, dar uh, <laughs> utilizez un termen care astăzi nu a fost favorizat. Aș fi prudent în legătură cu unele paralele care se fac cu domeniul telecomunicațiilor și sectorul energiei, acolo unde nu există încă organisme de reglementare la nivel european și acolo există o tentativă spre o mai, mult, o mai mare instituționalizare europeană, dar pentru energie există o agenție pentru cooperarea între organismele de reglementare la nivel național și pentru telecomunicații există un organism care adună împreună organismele de reglementare eh, de la nivel național. Așadar, o o autoritate europeană astăzi de reglementare nu ar putea decide dincolo, din afara acestor coridoare. Deci deja regulamentul prevede acest lucru. Eu cred că trebuie să ținem cont că în sectorul feroviar legătura fizică între materialul rulant și infrastructura și gestiunea, administrația națională a infrastructurii încă condiționează, și asta nu e o critică, ci așa stau lucrurile, încă condiționează organizarea sistemului feroviar în Europa. Aș dori să mai fac o distinție între reglementarea economică, juridică, adică toate problemele legate de accesul la piață, reglementarea concurenței și reglementarea în materie tehnică, adică omologarea materialului rulant, siguranță și așa mai departe. Uh, Ă, asta e o sarcină diferită față de cea a reglementării, reglementării economice și ă, e în sarcina autorităților naționale de siguranță cu al, prin al doilea pachet feroviar din 2004 și uh, pus în aplicare în statele membre în perioada 2006-2007, coordonate de Agenția Feroviară Europeană. Aici ne vom întoarce și în 2012 asupra acestui subiect. E un, un subiect paralel cu cel al organizării legislației economico-juridice de care ne ocupăm acum. E separat. E important, dar separat. În ce privește tarifarea, după cum se spune azi cu o terminologie nefericită, arhitectura financiară a sistemului feroviar, raportarea e de acord cu exigențele noastre pe care le înfățișăm în propunere, și anume o responsabilitate a statului membru și să existe un echilibru financiar al administratorului, pentru că marile infrastructuri din Europa aparțin statelor membre și pe baza reglementării uh, actuale, statele membre sunt responsabile pentru buget, e nevoie de stabilitate financiară în uh, raport, raporturile între stat și administrator prin contracte pe termen lung până acum erau recomandări, dar acum devin o obligație și e nevoie de o transparență a circuitelor financiare ale operatorilor eh, și întreprinderilor feroviare ca să evităm eh, finanțările încrucișate, subvenții încrucișate. Acum, în ce privește această tarifare, eh, două răspunsuri aici, pentru că s-au referit unii la bonusul pentru RTMS și sistemul de uh, stimulente pentru măsurile uh, anti-zgomot, vagoane silențioase. Deci e vorba de două propuneri, cred eu, foarte bune uh, din refundare. Cea care privește zgomotul este paralelă cu întreaga această filozofie a internaționalizării costurilor externe pe care, de care v-ați ocupat în această dimineață cu Eurovineta. Este o paralelă foarte puternică aici, între cele două texte. Și în ce privește ERTMS, e vorba de a promova la nivel european sistemul acesta, acesta european de semnalizare, care e un pas impor, ă, înainte foarte important în materie de interoperabilitate. Cine plătește? Ă, ei bine, soluția nu e impusă de comisie. Soluția poate fi un sistem de uh, bonus-malus, adică administratorul infrastructurii uh, poate să îl instituie sau să existe o asumare a responsabilității din partea statului, care, după cum spuneam, e responsabil pentru echilibrul financiar al administratorului de infrastructură, dar sigur că nu e vorba de uh, sume colosale, ci de stimulente pentru a îmbunătăți situația. Sigur că vorbim de această arhitectură financiară. Trebuie ca ea să fie solidă. Și să permită să ducem capital proaspăt și să asigurăm și ocuparea în sectorul feroviar. Cu asta răspund celor care au subliniat nevoia de a asigura și locuri de muncă în sectorul feroviar. Dar pentru aceasta trebuie să existe o arhitectură financiară solidă care să permită investițiile și care să permită să există o adevărată concurență în domeniul feroviar față de altele moduri de transport. Poate că astăzi acestea sunt mai avantajate. În ce privește serviciile conexe, rail-related services, acesta este un element cheie a problemei noastre, Spuneam înainte că noi extindem puterile uh, organismului de reglementare la problemele legate de acces la serviciile conexe, dar aș vrea să subliniez aici patru noutăți pe care le aducem cu această propunere odată, independența unui operator al serviciului feroviar față de o întreprindere feroviară dominantă. Lucru care nu este o contradicție față de dezbaterea privitoare la decuplare, ci o exigență de coerență. În legislația actuală e prevăzută independența Uh, administratorului de infrastructură față de întreprinderile feroviare. Însă nu se prevede nimic în ceea ce privește independența furnizorului de servicii față de o întreprindere feroviară. Fapt e că foarte adesea furnizorul de servicii uh, e întreprinderea uh, feroviară dominantă. Deci trebuie rupt această legătură, care e cel mai mare obstacol în calea funcționării concurenței astăzi. Noi spunem că un operator al unui serviciu anex feroviar trebuie să aibă aceleași garanții de independență de, ca cele de care dispune un administrator de infrastructură conform reglementării actuale. O independență juridică, independență de luarea deciziilor și independență de organizare. Uh, alte puncte în uh, sarcina probei, operatorul serviciului trebuie să demonstreze existența unor alternative atunci când refuză accesul la că, servicii uh, al unei întreprinderi feroviare, către o întreprindere feroviară și așa numitul use it or lease it. Dacă un serviciu feroviar nu e utilizat pentru o perioadă de 2 ani, spunem noi în propunerea noastră, atunci operatorul care îl administrează nu poate să-l închidă ci trebuie sau să-l utilizeze sau să accepte ca alți operatori, concurenți eventual, să îl închirieze. Asta ca să nu închidem piața. Și apoi, în fine, uh, punctul cel mai delicat, poate, cel al decuplării, al separării totale între operatorul feroviar și uh, administratorul de infrastructură, ei bine, raportarea propune cu mult curaj să mergem până la capătul acestei logici a independenței funcțiilor esențiale, o poziție demnă de respect și teoretic validă și funcționează în anumite cazuri, însă nu e exact să spunem că asta este situația care există în sectorul energiei, în sectorul uh, telecomunicațiilor. Nu e adevărat. Nu e adevărat ci în ceea ce privește uh, domeniul feroviar, Comisia a adoptat o altă alegere, și anume primul pachet din 2001, pe acest punct, a ajuns la un compromis politic foarte delicat și dificil. Și noi spunem că acceptăm acest compromis pentru moment, dar dorim ca acest compromis să funcționeze. De aceea, tocmai de aceea, am uh, uh, inițiat proceduri împotriva unui anumit număr de state de membre, pentru că noi credem că în statele membre unde există sisteme timp holding, separarea funcțiilor esențiale nu este garantată, după cum cere acest compromis acceptat în 2001, conform căruia, independent de structura unei societăți, a unei întreprinderi feroviare și a gestionarului uh, administratului de infrastructură, deci admițând o situație de holding, se cere oricum o separare puternică, accentuată. Noi nu vedem această separare în șapte cazuri din opt, din cazurile de holding, ceea ce înseamnă că într-un caz e posibil să existe o separare, inclusiv în situație de holding. Deci, tocmai de aceea, noi am adus în fața Curții Justiției aceste state și cred că e interesant să vedem ce va spune Curtea aici dar, sigur, rămânem deschiși la ce va hotărâ legiuitorul în mod suveran. Mă refer aici la Parlament, dar și la Consiliu. Și, în fine, în ce privește actele delegate, aș dori să vă reamintesc că legislația feroviară e o legislație extrem de complexă, nu doar în ce privește deciziile politice importante care trebuie luate, dar și pentru o serie de decizii tehnice, eminamente tehnice, care uh, decurg din decizii politice și care trebuie să fie luate destul de rapid. Și tocmai de aceea că noi, exploatând ce ne abona, am cerut facultatea de a modifica anexele propunerii de refundare prin acte delegate. Acum, dacă dorim să ne întoarcem încă o decizie pentru acest lucru, cred eu, că ar însemna, din păcate, un pas înapoi, pentru că ne-ar readuce într-o situație de codecizie atunci când acum aceste anexele sau astfel de anexe pot fi modificate prin comitologia tradițională. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Vă mulțumim. Mrs. Sarikiani, is anything you would like to... Doamna Sirichiani, aveți ceva de adăugat? <clears throat> Da, domnule președinte, într-adevăr, cred că foarte rar am suscitat asemenea interes. Deci, mulțumesc, într-adevăr, tuturor celor care au luat parte la dezbatere. Mulțumesc tuturor colegilor cred că și-au adus contribuții prețioase și de aici putem lua, putem face cele mai bune alegeri. Dar eu n-am făcut-o adinear pentru că eu cred că în expoziție, în introducere, a fost bine să subliniez punctele fundamentale ale activității de până acum, din documentul de lucru, dar îmi permit să fac anumite observații. Au o natură politică, dacă doriți, dar oricum trebuie să ținut cont de ele în această dezbatere. Și eu vă înfățișez unele date pentru a face o reflexie ulterioară. În primul rând, într-adevăr, transportul de mărfuri ocupă acum pe piață o cotă de mai puțin de 11% și cel al pasagerilor 7%. Deci sistemul feroviar e în dificultate evidentă, pentru că altfel ar avea cote de piață din ce în ce mai mari, pentru că e vorba de un sistem în care ar trebui multe state să intervină și să, cu, cu finanțări proprii, pentru că este de interes european. Există 13 proceduri de infracțiune, după cum spunea și reprezentantul Comisiei, pe baza primului pachet feroviar și adaug că, după cum spunea cineva aici, sunt 25 de modele de sisteme feroviare în Europa, nu 27, pentru că Cipru și Malta nu au un sistem feroviar, pentru că dacă nu ar, am avea 27. Ținând cont de aceste trei uh, uh, observații, eu vă invit să dăm dovadă de ambiție. Am auzit aici să fim prudenți, să fim pragmatici. Eu vă invit să fim ambițioși, pentru că eu cred că misiunea noastră e cea de a găsi o soluție pentru un sistem care e evident că se confruntă cu dificultăți. Sigur, astea sunt doar propuneri eu am ținut cont de propunerile din partea colegilor, comisiei, ce privește domeniul de aplicare sunt de acord și eu că trebuie măcar să încercăm să le extindem la, sistemul, la sistemele naționale și cu foarte mare satisfacție iau act de încurajările spre a ajunge la soluția unui, unui organism de reglementare european și eu, cinstit vorbind, cred că e vorba de o propunere cu care trebuie să mergem până la capăt, sigur, cu o fază inițială a crea un organism național cu competențele, capacitățile, resursele umane, financiare necesare și apoi să ajungem la o rețea a acestor organisme, dar de ce să nu mergem încă și mai departe și să mergem spre un organism de reglementare european. Apoi, aceste discuții asupra uh, unui organism uh, european uh, sunt esențiale, pentru că dacă noi nu reușim să avem o autoritate puternică, importantă, independentă, e inutil să discutăm de decuplare. Dacă nu avem această primă parte a unei refondări feroviare, e dificil să facem și celelalte norme însoțitoare care stau la baza propunerii Comisiei. În ce privește finanțării, trebuie să fim de acord, e vorba de un sistem care trebuie implementat și repet că propunerea planurilor cincinale trebuie susținută cred că am auzit mulți dintre noastre că sunt preocupați de, de uh, ce se întâmplă cu certificare, de siguranță. Astea nu fac obiectul uh, refondării uh, feroviare. Dar dacă suntem ambițioși, putem să uh, ne ocupăm de asta în, în reformare, ca apoi în 2012 să ne concentrăm uh, asupra altor lucruri. Dacă ne facem bine treaba acum, vom putea fi mai pregătiți pentru ce ne așteaptă cu liberalizarea, siguranța și așa mai departe. Uh, îmi pare rău că domnul Sterk s-a plecat. Spun asta și comisiei. Noi știm foarte bine că există sentințe judiciare pe care le așteptăm, dar eu vă împărtășesc preocuparea mea spunând că trebuie să punem politica pe primul plan în alegerile într-un sistem cum este cel feroviar. Eu cred că nu trebuie să așteptăm o decizie a Curții de Justiție, pentru că nu judecătorii sunt cei care trebuie să dicteze regulile într-o piață unică, ci noi trebuie să putem măcar să schițăm punctele sale importante. Și dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să facem progrese cu acest proiect ambițios, cum spunea și președintele, conținut în rezoluția Parlamentului European din iunie 2010, care conținea deja puncte importante, inclusiv separarea aceasta de care am vorbit. Și vorbind de separarea aceasta, eu aici utilizez un termen nepragmatic aici nu, nu cred că e o chestiune de viață și de moarte, cum spunea un coleg aici, dar atenție, pentru că eu consider că trebuie să creăm condițiile nu ca să alegem un sistem decât altul din cele 25 de sisteme deja existente, cel german și nu cel italian sau austriac, dar trebuie noi să vedem care sunt cele mai bune practici din fiecare aceste modele, din aceste modele, pentru că sistemul unic european să aibă reguli care să fie aplicate de toate, care trebuie să fie aplicate de toate statele mem- membre. Una din aceste reguli, cred eu, că e separarea. Noi, sigur, discutăm în legătură cu ce, despre ce fel de separare vorbim noi aici, despre ce fel de tip de separare avem nevoie și până la ce punct să o facem, dar eu cred că o alegere atât de puternică și importantă trebuie să facem noi, Parlamentul. Pentru că după Lisabona, iată, avem noi răspunderi și trebuie să le exercităm, inclusiv în alegerile politice pe care le facem. Și, domnule președinte, eu sunt tânără, da, după cum spuneați dumneavoastră, peste 10 ani ar vrea să fiu aici făcând refondare peste refondare. Deci sper că putem să facem o treabă bună, care, o activitate care să ne ajute să îmbunătățim situația existentă fără să revoluționăm nimic sau să ne luptăm împotriva întreprinderilor feroviare, dar să fim conștienți că avem aici o ocazie de care trebuie să profităm trebuie să, ca să nu se transforme într-o ocazie pierdută. Mulțumesc. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, sunteți cea mai tânără dintre noi, așa încât am dori ca acest, această reformare să aibă loc în, pe de-a cursul vieții dumneavoastră. Acest uh, raport va fi discutat în martie și după aceea în Comisia Transport în mai și votul în plenară în iulie. Vă mulțumim pentru acest document de lucru am terminat pe astăzi, ne întoarcem mâine la ora 9, acorduri de transport uh, uh, și câteva descărcări de buget. Mulțumim!